Dear colleagues, would you please, dear colleagues, take your seats in order to start? Dragi colegi, vă rog să luați loc, o să începem ședința. Dear colleagues, Would you please take your seats? Dragi colegi, luați loc ca să putem începe ședința. Dragi colegi, bună ziua, înainte de adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă informez că dosarul pe care ar fi trebuit să-l primiți încă nu a sosit, din, nu a fost încă primit din cauza unor probleme de transport și sper că în cursul ședinței el va sosi, documentele vor sosi și vor fi distribuite. Așa cum se cuvine. Deci să vedem ordinea de zi. Dacă nu aveți obiecții și propuneri de modificări, ordinea de zi este adoptată. Dacă sunteți de acord, încă o dată aș dori să vă reamintesc că avem interpretare numai în 16 limbi. Nu avem daneză, suedeză, estoniană, malteză și slovenă și nici suedeză astăzi. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal din întâlni, de la întâlnirile 14 februarie și din 25 ianuarie anul acesta. Vor fi adoptate până la sfârșitul ședinței, dacă nu există obiecții. <clears throat> Punctul 3 de pe ordinea de zi Doamna Hubner ne va vorbi despre el puțin mai încolo. Acum trecem la punctul 4, prevederi generale privind fondul regional, fondul social și fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea, privind anumite cerințe și anumite prevederi legate de managementul financiar. Dau cuvântul imediat Domnul Kirilov, care este raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, mă bucur să vă anunț că problema legată de conflictul de competențe ridicată de Comisia Ocupare a fost rezolvat și acum numai Comisia noastră Regii este competentă în ce privește fondurile menționate. Comisiile Buget și Ocupare își vor da totuși avizul pe marginea documentului nostru. Este deci o clarificare de procedură care ne oferă posibilitatea de a discuta proiectul de raport privind modificările inițiate de Comisie. În uh, proiectul de <clears throat> raport uh, propun să vedem uh, modificările aduse de Comisie uh, în uh, iulie anul trecut și preluate în ianuarie anul acesta de către noi și care iau în calcul și modificările sugerate de Consiliu în noiembrie. Deja s-a prezentat o primă versiune la întâlnirea din ianuarie. Deși acest subiect a fost pe agenda noastră de lucru din septembrie 2009, v-aș prezenta totuși principalele amendamentele la uh, comisia, la, uh, pardon, la propunerile comisiei. Deci, amendamentele mele în ceea ce privește documentele Comisiei și ale Consiliului. Modificările se împart în două categorii. În primul rând, categorii legate de regulile privind gestiunea financiară pentru programele de cofinanțare din fondul social și apoi modificări care vizează simplificarea implementării programului, programelor. Amendamentele sugerate în proiectul de raport fac parte din ambele categorii. Mai importante sunt cele legate de gestiunea sau managementul financiar. După câte știți, Comisia Propunerii dădea posibilitatea statelor membre să primească rambursări standard, rambursări standard conform bugetului din 2009 și 2010. 100% rambursare, deși era vorba de o perioadă limitată de timp și existau niște obligații menționate, această propunere a fost totuși criticată de statele membre ca încălcând principalele reguli de finanțare uh, comunitară, mult prea costisitoare și prea complicată. Știți și dumneavoastră, chiar și aici în comisie am avut voci critice. Sunt de acord cu aceste critici și astfel sunt de acord să modificăm 82 și 93 și să înlocuim amendamentul de la articolul 77 în lumina acestor observații. La 82 s-ar permite țărilor cele mai afectate de criza economică să primească în 2010 plăți în avans 2% din fondurile de coeziune și 4% din Fondul Social European. De asemenea, să vedem care sunt țările care sunt eligibile pentru uh, creșterea ale fondului și modificarea criteriilor pentru a lua în calcul efectele crizei asupra situației financiare din anumite țări, state membre. La 83, la 93 am, am, am avea o, niște reguli mai flexibile față de anul trecut și conform noii propuneri am avea șase părți. În primul legate de angajamentele 2008-2009. Deci ar fi o distribuire mai echitabilă a sarcinii financiare pentru perioada menționată și ar permite statelor membre să nu piardă fondurile de pe 2007. Cred că este o propunere foarte bună și utilă pentru țări, după câte știți, toate statele membre uh, au avut mari probleme cu bugetul 2007, adică au primit foarte târziu aprobarea pentru programele operaționale pe 2007. Și eh, știți că și eu, ca raportor, am susținut mereu aceste amendamente propuse de comisie privind simplificările aduse la implementarea fondurilor structurale. Și am alte modificări minore pe care le includ în raportul de proiect. În primul rând, ne referem la articolul privind reglementarea generală. Introducerea unui prag de 50 de milioane de euro pentru toate proiectele principale și apoi cofinanțarea pentru principalele proiecte uh, la nivel european ca într-un cadru unui proiect unic. Aceasta ar evita o împărțire artificială în subproiecte și ar permite o coerență între diversele subacțiuni și ar îmbunătăți și managementul acestor proiecte. Bineînțeles că aceasta ne-ar ajuta și în ce privește timpul. Și aceste lucruri se vor întâmpla în momentul în care statele membre vor tra transmite propunerile la comisie și nu în momentul în care, așa cum se întâmpla înainte, se aproba proiectul respectiv. Și la 94 se propun o serie de modificări pentru a stimula investițiile în pri privința eficienței energetice, energetice și a energiilor regenerabile exemplu, instrumente de inginerie financiară uh, pentru aceste acțiuni la articolul 44 și apoi la 78 acea, acele cheltuieli duale, care mai apar și articolul 7 și care au o, direct, o legătură directă cu modificările care au deja avut loc pentru exercițiile 2008-2009 și toate sunt retroactive pentru 2009 pentru a putea facilita adoptarea programelor operaționale în contextul de criză, statele membre trebuie să trimită o analiză prin, cu justificări ale modificărilor pe care le doresc. Aceasta în lumina articolului 48. Mai mult decât atât, nu mai este nevoie să se facă o modificare a programelor, uh, programelor operaționale pentru anumite categorii de cheltuieli, conform articolului 57, 56. Și de asemenea, sunt introduse uh, obligații, dar limitate, legate de anumite uh, cheltuieli, la articolul 55. Pentru a reduce sarcina de raportare, propunerea sugerează alinierea rapoartelor anuale uh, la informațiile care apar în uh, cererile de uh, finanțare, articolul 67. De asemenea, uh, regula privind reținerea fondurilor. Trebuie să fie clar că aceste reguli se aplică numai infrastructurilor de producție și nu pentru training, de exemplu, deci investiții imateriale. Apoi, operarea sau acestor uh, fonduri este legată de anumite uh, reguli uh, Um, privind ajutoarele și subvențiile de stat. Articolul 57 în ceea ce privește garanțiile admisibile privind ajutoarele de stat sunt modificate pentru a simplifica plata avansurilor și pentru a reduce riscurile financiare legate de efectuarea acestor plăți. Este clar că aceste garanții admisibile nu vin numai de la bănci, ci și de la facilități din partea entităților publice. Uh, iată articolul 78. Statele membre sunt încurajate să folosească mai mult uh, uh, acea closure, acea clauză de închidere iar sumele corective pot fi apoi folosite în proiect și nu pierdute, așa cum se întâmpla în trecut. Iată articolul 88. Iată și aici o in... inițiativă sau amendament foarte interesant pentru toate statele membre care pot să fie astfel implicate mai activ în controlul acestor resurse bugetare. Iată, pe scurt, principalele sugestii de amendamente pe care vă invit să le sprijiniți. Este ultima șansă pentru a modifica regulile respective pentru ca să uh, ușurăm viața beneficiarilor acestor fonduri. În același timp, aș dori să laud Comisia pentru că au ascultat uh, Uh, sfaturile și sugestiile statelor membre, inclusiv la Consiliu și s-au fost foarte mult implicate în acest proces. Cred că ce avem aici este ceva foarte util, poate că nu 100%, dar suntem de acord cu anumite lucruri, Comisia a fost de acord cu aceste lucruri și subliniez, este un proces în uh, continuă dezvoltare și uh, iată un lucru foarte pozitiv putem să spunem că acest raport este un simbol al uh, caracterului dificil al amendării anumitor uh, părți ale legislației comunitare, fără să sacrificăm principiile regle, um, principalele reglementări în vigoare și fără a sacrifica participarea unora în anumite proiecte din cauza caracterului prea complicat al diverselor reglementări și reguli. Dar nu trebuie să uităm până la urmă care este scopul final al acestor amendamente, care poate că uneori ne-a scăpat în ultimele eh, luni de-a lungul eh, procedurilor în curs și au avut loc anumite obstacole sau, în sfârșit, și la Consiliu Scopul inițial și actual este să permită statelor membre să profite mai mult de pe urma fondurilor de coeziune într-o epocă eh, foarte eh, critică, într-un moment foarte critic al economiei eh, europene, să iasă din criză și așa mai departe. O serie de măsuri care trebuie să vină la momentul oportun dacă ar exista uh, alte schimbări și lecturi, uh, lecturi, în a doua lectură, uh, acest lucru nu ne va permite să reacționăm prompt și poate că ne vom trezi prea târziu după ce va trece criza, așa că vă rog să ne mișcăm foarte repede cu acest raport. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Kirilov, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș vrea acum să deschid uh, dezbaterea și dau cuvântul doamnei uh, Breata Coboni. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului uh, Kirilov pentru eforturile constructive, pentru munca constructivă pe care a depus-o. De mai multe ori uh, am avut uh, posibilitatea de a vă împărtăși poziția grupului PPE și am să vorbesc foarte pe scurt legat de mm, acest uh, regulament 1083 uh, pe 2006. Am uh, luat legătura cu beneficiari de proiecte din țara mea, din Franța și adesea ei îmi spun spun că așteaptă cu nerăbdare ca aceste măsuri să fie puse în aplicare. Să luăm și un uh, exemplu. Este vorba de ridicarea pragului la 50 de milioane de euro pentru marile proiecte de mediu. Evident, uh, acesta este um, un proiect uh, foarte important de simplificare pentru că va um, contribui foarte mult la simplificare, dar va trebui să trecem la acțiune. În Franța spunem în Franța spunem că ar fi mai uh, bine să sprijinim uh, proiectul de raport al domnului Kirilov decât să deschidem o discuție uh, care ne va duce într-un impas. Eu nu voi depune amendamente pe proiectul de raport al, lui, al domnului Kirilov. Cred că trebuie să punem în aplicare cât mai repede aceste măsuri de simplificare pentru creditele angajate în 2007 și cred că trebuie să sprijinim acele state care au fost cel mai mult afectată de criză. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Schroeder, vă rog. Mulțumesc. Cred că este foarte important să avem uh, un astfel de acord. Probabil că ar fi fost mai bine să-l avem cu șase luni în urmă, dar iată că în cele din urmă îl avem. Și cred că raportorul a urmat uh, poziția Consiliului adoptată în uh, raport. Există mai multe puncte la care vom depune amendamente. Conținutul este un, uh, un lucru pe care raportorul îl cunoaște. Chiar în noiembrie i-am transmis uh, câteva informații pe care speram să le introducă în raport. Din păcate, nu a ținut uh, seama de, de ele și de aceea vom depune amendamente pentru a ne asigura că investițiile care trebuie implementate să fie durabile nu putem uh, ca Uniunea Europeană să arunce cu fonduri în stânga și în dreapta fără să verifice modul în care sunt utilizate. Evident că aceste fonduri trebuie să fie utilizate în mod durabil pentru a îndeplini obiectivele comunitare, inclusiv cele de dezvoltare durabilă și cele legate de protecția mediului. Uh, domnule Kirilov, uh, știți foarte bine care sunt amendamentele noi speram că veți include punctele noastre de vedere, dar pentru că nu ați făcut-o, vom depune aceste amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă Schroeder. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că raportorul a avut o abordare pe care nu o pot uh, susține în totalitate. Nu este vorba doar de faptul că trebuie să gestionăm criza așa cum trebuie. Există mai multe probleme de care trebuie să ne ocupăm în afară de criză, dar am să las deoparte acest uh, lucru. Dacă am înțeles uh, așa cum trebuie, Există un amendament cu privire la articolul 57 care se referă la procedura de finanțare a investițiilor și uh, la locurile de muncă create. Nu cred că am înțeles uh, foarte bine amendamentul dumneavoastră. Se vorbește despre îndepărtarea conținutului referitor la finanțarea locurilor de muncă, deci vom pierde acest uh, lucru și ce se va întâmpla dacă investițiile nu se derulează. Nu am înțeles foarte bine ce vreți să spuneți. Acum ne aflăm într-un moment de criză în care șomajul este în creștere și de aceea cred că fondul de coeziune și programele regionale trebuie să fie armonizate cu strategia de la Lisabona și cu tratatul însuși. De aceea nu este posibil să renunțăm dintr-o dată la acest punct, dacă am înțeles bine. Ei bine, sunt uh, sigur că raportorul uh, va răspunde la aceste întrebări. Um, vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor domnului Kirilov, pentru că în principiu, uh, grupul ALDE este de acord cu amendamentele propuse de domnul Kirilov, pentru că aceste amendamente reflectă decizia Consiliului luată în 20 noiembrie 2009 și uh, eu cred că domnul Kirilov în mod corect s-a referit în draftul uh, de, dumnealui de raport la cele două aspecte importante, simplificarea și măsurile anticriză. Dacă ne gândim la simplificare, schimbările, uh, schimbările propuse sunt în acord cu ceea ce Parlamentul European și Comisia noastră, în mod repetat, uh, a adus în discuție privitor la simplificarea regulilor, regulamentelor și uh, reglementarea excesivă, care întotdeauna a împiedicat beneficiarii uh, sau a îngreunat uh, uh, accesul beneficiarilor uh, finali la fonduri. Dacă ne gândim la măsurile anticriză, am văzut că raportorul a amendat propunerea Comisiei în sensul acordării pentru 2010 avansului de 2% din fondul de coeziune și 4% din fondul social, ceea ce este, din punctul nostru de vedere al grupului ALDE, este corect eu vreau să l felicit încă o dată și să l asigur că va avea susținerea grupului alde și sper ca cât mai repede să reușim să acordăm statelor membre aflate în dificultate acest ajutor pentru că despre asta este vorba nu este vorba despre politica de coeziune în general este vorba de a ajuta cinci state membre acum când au nevoie în mod real. dacă începem să discutăm de principiu pe viitorul politicii de coeziune, intrăm într-o altă discuție și ne îndepărtăm de la subiectul de la care am plecat și ideea de a ajuta cinci state membre aflate acum în dificultate. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, doamna Crem, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi acum uh, să fac un comentariu. Cred că știm cu toții că avem uh, idei foarte diferite legate de modul în care putem să îmbunătățim și cum putem să ajutăm diferitele regiuni. Însă aș vrea să vă rog să discutați acest lucru în uh, cadrul politicilor de coeziune viitoare, pentru că sunt sigură că va trebui să discutăm pe îndelete aceste subiecte într-o fază ulterioară și va trebui să găsim majoritatea adecvată. Dar aici vorbim despre efectele crizei financiare financiare pentru regiunile cele mai uh, afectate ale Uniunii Europene. Este mm, un lucru bun că Comisia și Consiliul au uh, făcut aceste eforturi și și-au uh, alocat timpul necesar înainte de a face o astfel de propunere. Dar cu siguranță domnul raportor nu a vrut să mm, propună acest raport atât de târziu, dar în acest moment, cred că trebuie să facem tot posibilul pentru ca mm, acesta să fie pus în aplicare, pentru că altfel criza va trece și noi tot vom discuta ce se poate îmbunătăți și ce se poate simplifica. Știu că este un demers dificil, dar haideți acum să ne asumăm răspunderea și haideți să depunem eforturi pentru a ajuta regiunile afectate și în special cele cinci uh, state membre cele mai afectate discuțiile referitoare la mm, aspectele mm, ă, la alte aspecte vor fi lăsate pe altă dată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor, pentru că ați avut foarte multe de coordonat în ultimele zile și câteva săptămâni și să sperăm că acest raport va fi votat cât mai curând posibil. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Și eu apreciez foarte mult ceea ce a făcut domnul Kirilov și anume că a coordonat propunerile individuale. Sunt foarte bucuros că acest raport se referă la faptul că vom avea un sistem transparent, clar de control. Cred că este foarte important uh, să transmitem acest mesaj beneficiarilor. Oricum, în contextul crizei financiare, municipalitățile și regiunile trebuie să să ia diferite măsuri anticriză și de aceea este foarte important pentru aceste regiuni să aibă suficienți bani pentru investiții Cred că este important acest lucru pentru ele, pentru că trebuie să păstreze locurile de muncă pentru cetățeni și pentru companii. Mulțumesc, voi susține acest raport. Mulțumesc foarte mult. Înainte să dau cuvântul domnului Kirilov pentru uh, o scurtă intervenție, pentru câteva observații, dacă are, dați-mi voie să intervin și eu pentru a-mi susține poziția foarte pe scurt. Și am să vorbesc în greacă, limba mea maternă. Mulțumesc, eh, domnule raportor, și felicitări din nou pentru munca excelentă pe care ați făcut-o. Raportul dumneavoastră este binevenit. Știu că raportorul a spus deja acest lucru, dar vreau să repet, există două posibilități pe care le avem înainte. Fie acceptăm compromisul la care s-a ajuns între statele membre, caz în care vom putea înregistra un progres și în care nu vom mai uh, irosi timp prețios, fie acceptăm amendamente, ceea ce înseamnă că întregul proces uh, va întârzia și mai mult. Având în vedere situația economică dificilă din mai multe state membre, eu cred că ar trebui să mergem pe prima alternativă, adică să adoptăm la prima lectură pentru ca măsurile să poată fi puse în practică cât mai mult posibil, cât mai repede posibil. Raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea mai întâi să vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile valoroase. Cred că era important să știu dacă avem suficientă susținere pentru a înainta pe această cale, așa că vreau să mulțumesc colegilor de la toate grupurile politice. Acest sprijin din partea dumneavoastră este necesar dacă vrem să acționăm rapid. Desigur, dacă există amendamente, vom urma procedura obișnuită, le vom analiza. Ce este important însă este că va trebui să ajungem la niște rezultate și cred că sprijinul dumneavoastră este suficient pentru ca ele să poată fi atinse. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, doamnei Șoder și domnului Amucovii. Aș uh, răspunde acum la o întrebare pusă de domnul Angurakis, anume. Întrebarea se referea la articolul 57 și aș vrea să răspund acum. Aș vrea să vă liniștesc, pentru că nu există nimic periculos aici. Textul vorbește pur și simplu de regulile de monitorizare ale perenității investițiilor ar trebui uh, ca acest calcul să se facă din momentul în care locurile de muncă sunt create și nu din momentul în care operațiunea este închisă, așa cum apare acum la articolul 57. Deci acest lucru nu înseamnă că se pierde ceva, ci pur și simplu ține de simplificarea regulamentelor. Cam atât am avut de spus. Acum aș vrea să vă mulțumesc uh, tuturor pentru sprijinul uh, neprețuit pentru că avem nevoie de el și doamna Mănescu are dreptate, unele țări au nevoie de aceste fonduri uh, urgent. Sigur, uh, este vorba despre cele cinci țări binecunoscute, țările baltice. Vom vedea, probabil și Ungaria și România se vor uh, încadra la aceste criterii. S-ar putea ca între timp însă să apară și alte țări în orice caz, știm că există câteva țări care au nevoie de aceste instrumente cât mai repede posibil, dar toate au nevoie de ele în genere. Așa că vrem să acționăm rapid și să producem rezultate. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, domnule raportor, pentru prezentare și vă mulțumesc tuturor pentru discuția purtată. Înainte de a încheia punctul numărul 4 de pe ordinea de zi, aș vrea să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Spre deosebire de alte păreri, termenul de, de depunere a amendamentelor pentru acest raport este 25 februarie, ora 18. Asta din cauza constrângerilor de timp, pentru că trebuie să facem un trialog cu Comisia și Consiliul. Deoarece Comisia nu mai trebuie să ia nicio altă decizie în acest punct, trecem mai departe. Ba nu, mă scuzați. Normalerweise sind ja um, die Schattenberichte. Ei bine, în condiții obișnuite, raportorul, raportorii din umbră de la Trialog sunt acolo, eu sunt raportor din umbră din partea grupului meu și uh, nu am nicio informație cu privire la acest trialog. Deci poate că raportorul ne-ar putea face câteva comentarii. Domnule Kirilov. Am avut o reuniune informală, dar, desigur, va trebui să vedem ce amendamente primim. Este adevărat că am primit unele acum mai mult timp, dar pentru restul va trebui să urmăm procedura oficială. Deci deocamdată urmăm procedura. Însă sper sincer, așa cum a spus și majoritatea aici, că ar trebui să și vom reuși să evităm o a doua lectură și o mai mare prelungire. Absolut. Thank you very much. Up to, up to this point... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acum ar trebui să ne concentrăm pe finalizarea acestui text și nu să-l facem mai complex. Deci eu aș dori să știu la ce ședință plenară îl vom vota. Și apoi vreau să adresez aceeași întrebare Comisiei și Consiliului, pentru că n-am auzit nimic în, încă despre calendar. Când se va ține votul? Pentru că deja am amânat acest lucru destul de mult. Tocmai am fost informat că ședința plenară va fi cea din aprilie. I'm sorry. Uh, Spuneți.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 Bugetul general CE, secțiunea 3, Comisia. Dau cuvântul raportorului, domnului Jan Olbricht. Domnule Olbricht, aveți cuvântul. Tak, Mulțumesc, am să vorbesc în limba mea maternă. Ei bine, Lucrările în Comisia de Control Bugetar sunt încă în desfășurare. Este vorba de lucrări pentru acordarea descărcării de gestiune pe 2008, secțiunea 3, Comisia și agențiile executive. Comisia noastră este însărcinată cu redactarea unui aviz pentru Comisia de Control Bugetar. Noi suntem uh, responsabil cu propunerea anumitor uh, indicații, anumitor recomandări în acest aviz sau proiect de aviz pe buget. Așa că textul despre care vorbim astăzi se referă la câteva texte sursă asupra cărora vă atrag atenția. Mai întâi, raportul Curții de Audit, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, numărul C. 269. Raportul curții de audit este în curs de analizare de Comisia pentru Control Bugetar, chiar în acest moment. Al doilea document important în textul pe care îl propun eu, este un text pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Îl veți găsi la punctul numărul 2 din propunerile mele. Știm că documentul a fost deja publicat. Este un document și datează din 18 februarie iar titlul este Impactul planului de acțiune pentru consolidarea rolului de supraveghere al Comisiei și așa mai departe. Ziceam că acest document a fost publicat pentru a arăta care este impactul planului de acțiune. Iar acest plan de acțiune este discutat de alte documente pe lângă acestea. În fine, aici găsim informații cu privire la îmbunătățirea punerii în aplicare a fondurilor structurale ca urmare a acestui plan de acțiune. Curtea de audit a făcut referiri la aceste îmbunătățiri și Curtea de Conturi a făcut referire la acest plan de acțiune. Iar eu, ca uh, raportor, voi introduce un amendament în nume propriu, voi uh, modifica punctul numărul 2. Pentru că nu putem aștepta cu nerăbdare publicarea acestui document. Așa că în textul meu mă voi referi în mod clar la document. Iar în acest document apare că, drept urmare a planului de acțiune, Direcția Generală Regio a Comisiei a decis că va folosi aceeași procedură ca și Curtea de Conturi și că nivelul de eroare scade de la 11% la 5%. Mi se pare o scădere semnificativă, de aceea voi introduce un amendament prin care să spun următorul lucru. Comisia noastră salută faptul că acum putem constata un rezultat pozitiv ca urmare a introducerii planului de acțiune. Documentul este absolut nou, eu tocmai l-am primit, așa că amendamentul meu încă nu este gata, dar în orice caz îl voi um, enunța așa după cum v-am spus. Deci aceasta este opinia mea. Iar apoi, pe de o parte, se mai spune că se ia act de informațiile prezentate de curte de Conturi cu privire la câteva erori din uh, proiecte. Pe de altă parte, în opinia noastră, propunem ca Comisia pentru Control Bugetar să verifice mai minuțios motivele pentru care s-au produs aceste erori. Dorim să punem accent asupra erorilor ce apar în procedura de achiziții publice. Vă amintesc că în Parlament există o dezbatere cu privire la achizițiile publice, iar colegul nostru Vlasac redactează un aviz pe această temă. De asemenea, mai spun că politica de coeziune folosește instrumente specifică, specifice pentru gestiunea partajată, așa numită, care, pe de o parte, permite multe oportunități, dar, pe de altă parte, cauzează multe dificultăți. Avizul mai uh, sugerează că ar trebui să facem o diferență, o distinție între erori și abuzuri ce trebuie analizate și uh, apoi uh, supuse unei proceduri speciale de către OLAF. Iată ce apare în proiectul meu. De asemenea, am uh, mai atras atenția asupra observațiilor critice și apoi am mai subliniat și comentariile pozitive. Și uh, am uh, subliniat care sunt îmbunătățirile, îmbunătățiri destul de clare în lumina acestui nou document. De asemenea, am mai subliniat uh, modificările de evoluții. Constatăm o evoluție foarte bună, anume scăderea nivelului de erori și o mai bună implementare a fondurilor structurale. Ovisul nostru va fi prezentat Comisiei pentru Control Bugetar în această formă și pune accentul pe secțiunea 3. Ne preocupă în special politica de coeziune și fondurile structurale. Dacă această comisie acceptă remarcile, noastre, vom încerca să convingem Comisia de Control Bugetar să le adopte în documentul lor. Mulțumesc! Ok, thank you very much. Mulțumesc, domnule raportor, pentru prezentare. Deci, putem să disc discutăm. Domnul Tremopol, aveți cuvântul. Uh Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început, aș dori să spun că anul 2008 nu a marcat o îmbunătățire față de 2007. Și vreau să spun că cel puțin 11% din bugetul total pe 2008 nu ar fi trebuit să fie prezentat așa cum a fost. Acum se dovedește uh, următorul lucru, și anume că reducerea numărului de erori uh, este ceva pozitiv. Da, vorbim despre greșeli, despre propria răspundere. Uh, despre anumite țări care poate că nu și-au făcut datoria. Dar... Για σφάλματα δεν παραπέμπουμε Dar observăm anumite lucruri. La punctul 7, de exemplu, se menționează faptul că nu ar exista fraude. Haideți să fim puțin mai preciși. Έχουν παραπλήσεις τακτικές Είναι λυπηρό λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το γεγονό ότι η Επιτροπή προτίθεται να περιμένει ως το 2000. Da, se poate reproșa acestor țări o serie de, se poate reproșa o serie de greșeli, chiar de stângăcii, și, cum a spus Comisia, ar trebui să așteptăm anul 2012 înainte de a vedea ce facem cu aceste greșeli și cum le corectăm în cadrul politicii de coeziune. Planul de acțiune pus în aplicare în acest moment se va sfârși în curând, iar statele membre, la rândul lor, au o serie de probleme uh, pentru că trebuie să folosească foarte rapid o serie de fonduri uh, din uh, programele 2007-2013. Iar Curtea de Conturi spune că există sau au înregistrat anumite progrese, dar limitate în ce privește executarea bugetului. Dar care ar fi cauzele uh, pur și simplu pentru că statele membre nu prezintă la timp proiectele de, sau evaluările lor și deseori sistemele de control și supraveghere nu permit identificarea acestor uh, greșeli, erori într-un stadiu incipient. Deci, uh, în avizul nostru, trebuie să demonstrăm că este nevoie să se desemneze anumite state membre. Deci să, la urmă, să le arătăm cu degetul pe acele state membre în care sistemele de control nu funcționează așa cum trebuie. Um. Με επιλέξιμες δαπάνες από ένα κράτος μέλος. Θα πρέπει να εξετάσουμε ένα σύστημα... Conform curții de conturi, ă, se pot ă, avea în vedere o serie de sancțiuni adresa anumitor state membre. În momentul în care au fost detectate anumite probleme de către, și identificate ca atare de către statele membre. Dar, în orice caz, statele membre nu vor pierde acești bani care au fost prost cheltuiți, ci ei vor fi redirijați către alte posturi bugetare. Deci există o anumită siguranță aici. Vă mulțumesc. Eh, eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte subțin. Aș dori să spun că domnul Olbrach ne-a dat o imagine destul de clară a ce se întâmplă cu uh, aceste probleme, care au fost erorile comise și că s-au înregistrat și anumite progrese. Aș dori să subliniez că avem nevoie totuși de timp pentru a evalua așa cum trebuie acest nou uh, document. Noi am cerut acest program de acțiune în timpul ultimului mandat parlamentar și noi suntem interesați de acest lucru. Lucrurile s-au schimbat, s-au îmbunătățit, se vede acest lucru și din raportul de față. Față de 2008, deci 2008 a fost îmbunătățire față de 2007, așa cum se vede și în raport. Aș dori totuși să profităm de toate informațiile care, pe care le avem la dispoziție, pentru ca, într-adevăr, să putem să ne prezentăm cu un proiect uh, concret prezentat și la Comisia Buget, astfel încât să deblocăm cumva lucrurile și să simțim într-adevăr că suntem pe calea cea bună. Cred că domnul Albright a, primit, a pregătit un document de, de bună factură uh, și îmi pare bine că amendamentele prezentate sunt și ele bune. Doamna Mănescu. Mulțumesc. Uh, vreau să îi mulțumesc domnului Olbricht, în primul rând, pentru um, documentul prezentat, pentru punctul de vedere care este foarte um, uh, detaliat și care, în care observă uh, exact acele neajunsuri care au uh, uh, marcat uh, perioada 2000-2006 în privința plăților. Pentru că raportul Curții Europene de, de Audit pe anul 2008 indică că plățile intermediare și implementarea programelor operaționale prezintă numeroase întârzieri iar pentru, perio pentru perioada 2007-2013, iar pentru perioada 2000-2006 există un grad foarte ridicat de eroare în ceea ce privește plățile efectuate. Și din acest motiv, um, credem că Curtea Europeană de Audit ar trebui poate să se axeze pe auditul de performanță în raportul anual și aici mă, mă refer la, la faptul că nu trebuie să ne limităm doar la analiza conformității, ci și a eficienței și a eficacității utilizării fondurilor. Eu cred că este foarte important ca fondurile structurale și de coeziune alocate să fie atât conforme cu legislația în vigoare, dar să și contribuie la atingerea obiectivelor pentru care acestea au fost create și au fost puse la dispoziția statelor membre și a beneficiarilor în final. De aceea cred că în examinarea de către Curtea de Audit, Europeană de Audit a sound financial management așa cum rezultă din regulamentul financiar la articolul 248.2, ar trebui ca aceasta să se axeze în primul rând pe principiul eficienței economice și să știm în felul acesta dacă banii alocați au fost puși la dispoziție în timp util și dacă prin utilizarea lor s-au atins cu adevărat obiectivele programului și rezultatul pentru care acești, uh, acești bani au fost alocați. De aceea cred că uh, punctul de vedere al domnului uh, Olbricht este un punct de vedere foarte corect și foarte bun și, și eu personal și cred că și grupul ALDE îl va susține. Mulțumesc! Thank you very much, Herr Piper. Mulțumesc, Piper. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Der... Mulțumesc, domnule președinte. Raportul domnului Albrecht este foarte bun. Într-adevăr, s-au înregistrat progrese de la ultima perioadă de evaluare încoace Eh, datorită și mulțumită anumitor instrumente care au fost introduse. Dar vedem că aceleași state membre revin în lumina reflectoarelor eh, și poate că ar fi bine ca tocmai statele membre care sunt fruntașe și nu numai codașele să poate să fie și ele identificate. Eh, iar celelalte să beneficieze, dacă pot să spun așa, de controle mai severe. Deci trebuie să țintim mai bine nivelul controlelor în funcție de performanța statului membru. Și apoi mă mai întreb un lucru. Ca și Comisie de Dezvoltare Regională, trebuie să ne ocupăm și de preaderare. Avem noi instrumente la dispoziție pentru armonizarea uh, legislației cu aceste țări și există rapoarte din partea Curții de Conturi care indică că aceste fonduri de preaderare au fost foarte prost uh, gestionate. Iar noi, Comisia Regii, trebuie să fim mai bine și mai mult ascultați în acest, uh, pe acest subiect și voi face și un amendament. Mulțumesc foarte mult! După cum ați observat, dosarul de ședință a sosit și vă va parveni, așa că îi dau cuvântul domnului Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect uh, de raport, de aviz uh, pune în lumină acele erori comise, dar este și clar că 5 din 6 cazuri ar fi, ar fi putut, de fraudă ar fi putut să fie chiar evitate. De fapt, nu se vorbește numai de fraudă, ci mai degrabă de erori săvârșite la nivel local. Uh, și, și aici, în discuția noastră cu caracter mai degrabă general, ar trebui să vedem modul în care Comisia supervizează sistemele naționale și cum supraveghează cheltuielile la nivel național, uh, inclusiv în cadrul anumitor programe. Uh, acest control și supraveghere trebuie să fie garantate și să fie și independente. Dar nu trebuie să uităm un lucru, și anume că avem de face cu un proces foarte, sau un caz foarte complex și trebuie să ne asigurăm că că că lucrurile nu sunt deloc simple. Dar trebuie, de asemenea, trebuie să vedem dacă nu cumva nu ar trebui să avem măsuri suplimentare astfel încât să există o adevărată armonizare a standardelor. Dar propunerea uh, făcută de antevorbitorul meu mi se pare una bună legată de acel sistem de compensații. Mi se pare, deci, foarte bine și, în general, raportul este unul bun. Mulțumesc, domnule Obermeier. Înainte de a da cuvântul domnului Somoza din partea comisiei, aș dori să fac câteva comentarii, câteva precizări și am să trec din nou la limba mea maternă. Mulțumesc uh, foarte mult. Apreciez uh, ceea ce a făcut uh, domnul Albrecht. Este un aviz foarte important și conține câteva puncte foarte importante. Toate comentariile vor fi preluate, vor fi integrate și vom uh, ține seama de ele în raportul anual. Singurul lucru pe care vreau să-l spun cu privire la proiectul de aviz se referă la punctul 4. Cred că poate acolo ar trebui să ne concentrăm mai mult pe aceste cazuri. Cred că am putea să reducem uh, numărul de erori. Uh, Sigur, nu este ușor, nu este ușor să înțelegi toate regulile. Este nevoie de cunoștințe de specialitate în acest sens. Apoi aș vrea să menționez un alt aspect uh, care, după părerea mea, este foarte important și care a fost menționat și în aviz. Trebuie să ne asigurăm uh, întotdeauna că vorbim despre erori, despre greșeli și nu despre fraude în uh, discuțiile noastre. Unii colegi cred că le-au cam încurcat pe cele două. Nu au făcut distinția între ele. Mulțumesc. Uh, îi dau uh, cuvântul domnului Albrecht, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să vă prezint câteva scurte reacții uh, la observațiile făcute de membrii comisiei noastre. În primul rând, sunt uh, și membru al Comisiei de Control Bugetar și una dintre principalele probleme în această comisie de control bugetar este ce controlăm de fapt. Și așa cum a menționat și doamna Mănescu, controlăm procedurile, controlăm dacă totul este în regulă din punctul de vedere al datelor, al documentelor sau controlăm eficiența. Evident, acesta era un raport de control bugetar, deci se referă în principal la proceduri, și nu neapărat la eficiență. Sigur că dezbaterea cu Curtea de Conturi se referă la modul în care putem să depășim aceste probleme și nu să discutăm doar de procedură, ci și despre eficiență. Cred că aceasta este problema reală, dar astăzi nu avem un răspuns clar. Un alt element important este următorul. Nu am vrut în acest aviz să spun că nu există fraude. Mai există și fraude, dar în acest acel uh, procent celebru de 11%, aceste exemple nu sunt prezentate ca fraude, ci ca erori. Deci comisia, ceea ce ne prezintă comisia, uh, nu arată că au informații uh, despre fraude în acest număr de erori. Poate că există și alte elemente legate de fraudă, dar nu sunt incluse în acest procent. Ideea este că specificul politicii de coeziune este că avem proiecte, apoi avem plăți efectuate de statele membre. Acestea fac plățile. Apoi există faza de control sau există erorile identificate la control și există corecții și la finalul exercițiului uh, sau la finalul perioadei se fac controle. Curtea de conturi, de exemplu, ia situația din momentul X și controlează acești 11%, dar de fapt este vorba de programarea multianuală și atunci se fac și corecțiile financiare. De aceea este important să spunem că planul de acțiune care a fost introdus arată că se fac schimbări imediate în nivelul de erori. Asta înseamnă că corecțiile financiare sunt tot mai mari. Corecțiile financiare făcute deja de comisie sunt mai mari decât întreaga perioadă din 2000 până în 2006. Deci numai anul trecut corecțiile au fost mai mari decât uh, pe toată perioada. Deci este un efort foarte mare. O altă chestiune care este importantă și pentru comisia noastră se referă la achizițiile publice. Cine este vinovat? Avem un sistem deficitar în Uniunea Europeană în ceea ce privește achizițiile publice sau avem un sistem bun, dar avem o implementare proastă în statele membre? Pentru că cel mai mare număr de erori este legat direct de achizițiile publice. Deci întrebarea este ce se întâmplă de fapt dar asta nu este o problemă a politicii de coeziune și de aceea comisia noastră trebuie să arate că toate erorile nu sunt uh, erori incluse în politica de coeziune, ci sunt legate de politica de coeziune. Deci nu este vina politicii de coeziune în sine, pe aceasta care, ă, care se bazează pe managementul împărtășit sau partajat. Deci întrebarea este cum evităm aceste erori. Exact asta vroiam să dovedesc în acest scurt aviz. Vroiam să arăt că nu trebuie să uităm de erori, trebuie să vedem care sunt ă, modificările pozitive care au fost aduse și trebuie să cerem comisiei sau facem un apel la comisie să verifice de ce achizițiile publice reprezintă cea mai mare problemă. Trebuie să vedem unde sunt problemele pentru care se petrec toate aceste nereguli cu achizițiile publice. Aceste corecții despre care vă vorbeam se referă doar la unele dintre statele membre, dar nu acesta este subiectul acestui raport. Subiectul raportului era doar să evidențieze niște principii generale. Apoi, uh, fiind autorul acestui aviz, uh, cred că noi, ca și reprezentanții ai Comisiei pentru Dezvoltare Regională, trebuie să arătăm că există foarte multe probleme în interiorul diferitelor proceduri, dar acestea nu sunt legate de politica de coeziune în sine, ci de diferite proceduri din jurul uh, acestora. De aceea, acest raport arată părțile bune și mai puțin bune. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule raportor! Le mulțumesc tuturor colegilor pentru această discuție și pentru că nu trebuie să luăm uh, o decizie în cadrul comisiei, trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume raport referitor la comunicarea comisiei, o abordare comunitară în privința prevenirii First of, yes, we need to put the first of March. Okay, Mr. Olbricht. Domnule Olbricht, îmi cer scuze, nu scrie în uh, hârtia mea, dar uh, sunt informat că am stabilit uh, data de 1 martie. Ok? Este clar pentru toată lumea? Bun. Six. Bun, deci trecem la punctul 6, raportul referitor la comunicarea Comisiei, o abordare comunitară pentru prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Uh, domnul raportor este domnul Victor Uspachic și am să-i dau acum cuvântul. Vă, vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc foarte puțin. Uh, Noi am uh, analizat această problemă împreună cu experții și, după cum știți, comisia principală pentru acest raport este comisia ENVI. Așadar, după ce am analizat uh, raportul acestei uh, comisii, pe fond am dorit și noi să ne prezentăm un aviz și aș vrea să sugerez să fie incluse mai multe elemente în acest aviz în vederea adoptării poziției comune a Parlamentului în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Noi vrem uh, să creștem rolul autorităților locale și regionale în ciclul de management și vrem să convingem că implicarea activă a acestor autorități în politicile de prevenire a dezastrelor naturale este cea mai bună cale pentru a asigura luarea măsurilor celor mai eficace. Aș vrea de asemenea să subliniez uh, importanța consultărilor și importanța uh, discuțiilor cu uh, factorii de interes uh, din domeniul public și privat. Evident, efectele dezastrelor naturale nu sunt limitate de granițele naționale. Însă, cred că este important să stabilim niște priorități, să stabilim niște mecanisme în acest sens. Evident, salutăm uh, inițiativa Comisiei pentru a, de a integra această abordare în perioada de programare 2007-2013. Statele membre trebuie să fie încurajate să folosească fondurile structurale alocate direct pentru prevenirea acestor dezastre pentru a, ca măsurile să fie luate fără întârziere în perioada actuală de programare. Apoi, nu trebuie să uităm nici de necesitatea coordonării acțiunilor în acest domeniu. De asemenea, aș vrea să subliniez finanțarea infrastructurii în următoarea perioadă de programare și acestea trebuie să fie condiționate de respectarea standardelor pentru prevenirea dezastrelor naturale. Cam atât pe scurt, evident toată lumea a primit avizul, puteți să-l analizați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Aș vrea acum să îi dau cuvântul domnului Tremopulos. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Există un subiect deosebit de important pentru că vedem deja schimbă, uh, efectele schimbărilor climatice. Așadar, suntem de acord cu cele prezentate în aviz. Este adevărat că acestea joacă un rol important în prevenirea dezastrelor și cred că este important să procedăm într-un mod coordonat. Evident, există diferențe între regiuni și de aceea este important uh, să ținem seama de dimensiunea de coeziune în uh, măsurile întreprinse și în uh, inițiativele Uniunii Europene. Trebuie să mai lucrăm la regulile privind solidaritatea și cred că abia atunci vom putea avea o flexibilitate mai mare. Astfel încât regiunile care sunt uh, cel mai mult afectate să poată fi protejate mai bine. De asemenea, trebuie să ținem seama și de principiul prevenirii. Evident, uh, când se produce un dezastru natural, avem nevoie de o strategie comună și, evident, uh, într-o primă fază vrem să evităm pericolele. Cred că prevenirea este mai bună decât tratamentul. E mai bine să previi decât să tratezi. Și cum spuneam, trăim într-o perioadă în care clima se schimbă și tocmai din aceste cauze vom vedea tot mai multe dezastre în viitor. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să își îmbunătățească capacitățile de reacție și trebuie să dezvolte instrumente de prevenire a dezastrelor mai ales în domeniul agriculturii. Iar Comisia Europeană trebuie să sprijine activitățile care vor crește protecția civilă în cadrul comunității. Există posibilități de a face acest lucru. Am uh, auzit uh, acest lucru și cu alte ocazii în alte forumuri ale Uniunii Europene. Avem nevoie de legi, avem nevoie de inițiative pentru a îmbunătăți situația și pentru a avea o abordare clară la nivel european referitoare la dezastrele naturale. Am văzut uh, vara trecută cât de important este să acordăm o, o importanță deosebită ecosistemelor din partea de, de, de sud a Europei. Apoi uh, trebuie să alocăm suficiente resurse financiare pentru măsurile de prevenire. astfel încât să evităm efectele periculoase ale schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh... Uh, Am dat cuvântul domnului Lopez Fandania. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Cuspachici. Rolul autorităților uh, regionale și locale este crucial pentru că ei sunt cei care intervin în primul rând atunci când e vorba de managementul dezastrelor. Totuși, nu putem uh, preveni dezastrele la nivel strict uh, local sau regional, ci avem nevoie de competențe la nivel nu doar național, ci și comunitar pentru a sprijini uh, inițiativele luate de uh, la nivel național și regional. Deci avem nevoie de un protocol unitar pentru uh, reacțiile la dezastre naturale sau provocate de om. Ceva care să coordoneze toate țările confruntate cu dezastre. Și în acest cadru trebuie să sprijinim îndeosebi regiunile cu dificultăți structurale, deoarece aceste regiuni sunt uh, cele mai vulnerabile. Ele au mai puține resurse pentru a lupta împotriva efectelor adverse. Și trebuie de asemenea să ținem cont de importanța prevenirii și de importanța diferiților actori care intervin în managementul dezastrelor. Deci avem nevoie de protocoale de coordonare avem nevoie de diferite instrumente și fonduri disponibile. Apoi, trebuie să luăm în calcul și noile tehnologii care ne pot uh, ajuta. Sigur, se mai pune și uh, problema finanțării. Ne trebuie o, o flexibilitate mai mare în distribuirea fondurilor și resurselor ca să le sporim eficiența. Și apoi, foarte important, ne trebuie o politică integrală, o politică completă pentru uh, prevenirea incendiilor de pădure. Deci, lupta împotriva incendiilor de pădure și a secetei sunt două componente importante. Vom avea o codare mai bună a politicilor statelor membre dacă le includem și pe acestea. Și vom îmbunătăți instrumentele comunitare deja existente. Și, în fine, ar fi util să creăm un observator european al secetelor, inundațiilor și efectelor asupra climei, pentru ca să putem uh, aduna informații și putem să ne pregătim mai bine pentru a lupta împotriva dezastrelor. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc și eu. Din cauza că nu mai avem timp la dispoziție, o să vă cer uh, celor care veți interveni de acum înainte să fiți mai succinți ca să rămânem în grafic. Acum dau cuvântul domnului Vlasac. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este surprinzător, aș spune, că astăzi nu avem încă o strategie europeană care să uh, abordeze acest domeniu. Așa că salut acest document care este extrem de important, dar care însă nu spune suficiente despre prevenire sau despre bune practici sau despre sisteme de alarmă. Aș vrea să subliniez că este foarte important să creăm legături între proiectele individuale, mai ales cele din zonele de graniță. Aceste proiecte trebuie interconectate iar statele membre ar trebui să aibă obligația de a se informa unul pe altul, deoarece incendiile, inundațiile le afectează fără a ține cont de granițe. Și apoi vreau să mai insist pe ajutorul internațional, asistența internațională. Ar trebui să putem coordona acțiunile în această privință și să existe cineva care să controleze coordonarea. Mulțumesc, domnule Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să îl felicit pe raportor cu privire la acest aviz care este bine țintit pe regiuni. Avem dezvoltare regională, iar acest aviz uh, ține cont de acest lucru, ceea ce e foarte bine. Așa că vă mulțumesc. În ce privește amendamentele, eu uh, Nu văd de ce avem nevoie de o reacție europeană la incendiile de pădure produse în Grecia. De asemenea, nu știu de ce am avea nevoie de un observator european al secetelor și inundațiilor. Avem deja mecanisme în acest sens. De ce trebuie să alocăm bani pe prevenire atunci când uh, am putea să ne concentrăm pe o mai bună orientare a resursele rezistente. Deci aș uh, sugera să lăsăm lucrurile așa cum sunt, pentru că avisul este focalizat pe regiuni și e bine. Dacă apare, dacă se produce un incendiu de pădure, un incendiu de vegetație, atunci, sigur, trebuie să reacționăm coordonat Trebuie să avem uh, planuri de urgență, dar nu legi. Avem nevoie de un schimb de bune practici. De ce există un serviciu mai bun de luptă împotriva incendiilor de pădure într-o țară și în celelalte nu, eventual? Dar nu cred că avem nevoie de legislație europeană în acest domeniu. Am merge prea departe. Cred deci că ar trebui să rămânem așa cum suntem. Mulțumesc, domnule Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Solidaritatea este foarte importantă și uh, în același timp este important să analizăm aceste fonduri și dacă se produce o situație critică și dacă apare un dezastru, atunci sigur că trebuie să putem să ne ajutăm pe noi înșine. Deci dacă există un management al dezastrelor naturale, trebuie să existe și uh, prevederi cu privire la munca voluntară. Ar trebui să existe coordonare la nivel internațional. Eu cred că se pot face multe în țările individuale, în statele membre și vedem că există diferențe foarte mari în Europa cu privire la munca voluntară, la reacția la dezastre, de la regiune la regiune, nu doar de la țară la țară. Deci cred că avem, iată, ocazia de a face schimb de informații, iar acest lucru ar ajuta uh, statele mai puțin pregătite. De asemenea, ar trebui să învățăm din uh, experiențele trecutului și uh, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău. Un uh, alt punct important este ridicarea gradului de conștientizare Trebuie ca populația să știe exact ce înseamnă răspunsul la, sau reacția la dezastru. Și vă dau un exemplu. În țara mea, sigur, avem unele probleme, dar ne asigurăm că copiii învață despre riscurile ce apar în caz de dezastru la școală așa încât uh, fiecare din uh, regiunea sa individuală este conștient de riscuri. Mulțumesc! Stimați uh, colegi, aș dori să mă raliez și eu la poziția raportorului. Este bine că avem o abordare regională. Și uh, cred că, pe lângă asta, ar trebui să mai vedem ce se poate face la nivel european. Pentru că, dacă nu, vom merge pe o cale greșită și ne vom confrunta cu aceleași probleme pe care le avem cu moneda euro. Grecia a fost uh, întotdeauna împotriva acestor proceduri, de exemplu, dar acum noi trebuie să ne asigurăm că în lupta împotriva dezastrelor există și o dimensiune comunitară. Uniunea Europeană ar trebui să uh, spună dacă există o mișcare coordonată de trimitere de voluntari acolo sau dacă uh, lăsăm acest, această problemă în sarcina statului membru. Nu este doar o chestiune de bani, ci este o chestiune de organizare. Iar uh, o acțiune la nivel european este calea cea mai recomandată. Știu că celelalte grupuri nu doresc acest lucru și noi credem că statele membre ar trebui să-și asume responsabilități și ar trebui într-adevăr să acționăm la nivelul cel mai apropiat de cetățean, la nivelul județean sau local. Iar uh, pentru resurse și alocare de fonduri avem nivelul regional, așa cum spune și raportul. Dar uh, la nivel european ar trebui să îi ajutăm pe oameni să se ajute singuri, conform principiului subsidiarității doar în puține cazuri în care statele membre sunt cu adevărat copleșite, ar trebui ca Uniunea Europeană să intervină și să propună măsuri. Eventual să avem o flotă aeriană de stingere a incendiilor ar fi o propunere. Mulțumesc foarte mult, domnul Matul, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte scurt într adevăr în contextul schimbărilor climatice este nevoie de o abordare la nivel macroregional dar aa cum spunea i colegul domnul Vlasac, cred că într o viitoare strategie europeană absolut necesară putem să acordăm un rol sporit i activităii de voluntariat. voluntariatul s a dovedit foarte eficient acolo unde se produc dezastre sau mai ales după dezastre mai ales în contextul în care anul două mii unsprezece este anul voluntariatului cred că putem să orientăm activitatea de voluntariat mult mai mult i spre prevenirea dezastrelor naturale i asta pe întreg spaiul european. este momentul cel mai potrivit. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule Kelly, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau și eu să-l felicit pe raportor, mai ales în ce privește recomandările foarte practice. Punctul 5 în special. Spuneți că este mai bine să previi decât să tratezi? Da, așa este. Iar la punctul 5 propuneți ca finanțarea trebuie să fie condiționată de îndeplinirea standardelor de prevenire a dezastrelor. Ei, în țara mea, înainte de Crăciun, am avut uh, inundații. N-am mai avut niciodată inundații până atunci, dar au existat și uh, orașe în care nu fusese inundații și care nu au fost afectate atunci, dar care implementaseră deja directiva și recomandările cu privire la pregătirea în caz de dezastru. Deci ar trebui ca guvernele naționale să uh, intervină și să dispună măsuri pentru ca astfel dezastrele se poate fi prevenite sau cel puțin diminuate. Deci ar trebui să spunem clar guvernelor naționale că dacă nu pun în aplicare în aceste standarde, nici nu mai au ce căuta să vină la ușa Uniunii Europene și să ceară fonduri de solidaritate sau de alt gen. Deci cred că raportul a, fost o, a făcut o sugestie foarte bună și că ar trebui să-l susținem. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnule Alfonsi, aveți cuvântul. Dar aș vrea să intervin și eu pentru că în această problemă de prevenire a riscurilor există un lucru esențial pe care nu l-am luat în vedere, anume că aceste riscuri au o natură foarte diferită. Și să includem în aceeași politică cu tremurile, incendiile și inundațiile nu mi se pare un lucru înțelept. De ce? Pentru că nu poți să prevezi un cutremur de pământ. Cutremurul este conștientizat numai după ce s-a produs catastrofa. De asemenea, inundația. Ă, nimeni nu poate să împiedice apa să cadă din cer. La incendii putem lua în calcul alte lucruri, pentru că acolo se poate prevedea cam unde și când se anunță o catastrofă. Și știm că dacă nu suntem capabili să intervenim în amonte, uh, atunci nu putem evita consecințele. Dacă intervenim uh, doar în aval, uh, pagubele vor fi colosale atât pentru natură cât și pentru om. Uh, iau exemplul Corsicii, care a fost grav afectată în ultimii ani. Acolo există o politică de stingere imediată a focurilor. Se intervine imediat ce apare un foc. Anul trecut acest lucru nu s-a întâmplat pentru că a fost, uh, am avut condiții meteorologice extreme. Dar se poate interveni și cred că mijloacele regionale și mijloacele naționale atunci când um, se produc condiții extreme sunt întotdeauna depășite și ar trebui deci ca Uniunea să aibă o forță de intervenție pentru ca să poată interveni înainte ca această catastrofă să se producă nu este chiar nerezonabil și a putea încheia acorduri, am putea încheia acorduri care să să propună o forță de intervenție pentru caz de dezastre și cred că în cazuri de incendiu nu este nejustificat. Mulțumesc foarte mult! Acum aș vrea să fac și eu câteva comentarii în limba greacă. Mai întâi să mă adaug și eu la lista de felicitări la adresa raportorului. Ați uh, subliniat foarte bine punctele importante, ați uh, subliniat rolul pe care autoritățile regionale îl pot juca în managementul dezastrelor. De asemenea, ați spus uh, că Comisia Europeană a luat o inițiativă pentru a vedea cum uh, se poate interveni pentru a preveni dezastrele printr-un program uh, plurianual. Numărul 112, numărul de urgență, poate fi foarte util în cazuri de dezastru. Cetățenii pot face apel la acest număr. Deci avem, iată, o inițiativă bună. Acum e important să ne coordonăm uh, să ne coordonăm de la țară la țară pentru a face schimb de bune practici și de expertize, pentru a învăța unii de la alții cum să prevenim dezastrele. De asemenea, putem, uh, face, putem înființa o bază de date care să ne permite schimbul de date cu alte regiuni. Acum dau cuvântul domnului Deutsch și apoi vom închide discuția pe această temă acordând um, cuvântul comisiei și apoi raportorului. Vă rog, domnule Deutsch. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Deci, uh, doream să intervin și eu la acest punct de pe ordinea de zi. Trebuie spus că evenimentele din ultimele zile mi-au schimbat părerea asupra acestui, acestei teme și vreau să intervin deci și să spun ceva, să vă spun că aș dori ca comisia noastră parlamentară să își arate solidaritatea față de evenimentele din ultimele zile din Madeira, unde am traversat una dintre catastrofele cele mai grave din ultimile zeci de ani. 40 de persoane și-au pierdut viața și Domnul Teșera nu este cu noi în această dupămasă pentru că se găsește la fața locului și încearcă să uh, răspundă uh, provocărilor și problemelor care au apărut în urma acestei grave, grave catastrofe. Este important să reamintim aceste lucruri pentru că acum o lună, aproape o lună, o delegație de, de la Comisia Regii a făcut o vizită pe această insulă Uh, portugheză și au existat niște evaluări care au avut loc. S-a făcut și un raport uh, în urma unui schimb de păreri. E bine, e adevărat, trebuie să vorbim despre solidaritate foarte bine, dar trebuie să o exprimăm uh, într-adevăr. Și cred că Parlamentul European aici are un rol foarte important Uh, pentru a preîntâmpina consecințele catastrofelor și pentru a arăta oamenilor că suntem alături de ei în momentul în care suferă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Da, îmi pare bine că ne propuneți acest lucru pentru că se întâmplă că uh, am fost președintele delegației care a, făcut vizita la Madeira și împărtășesc uh, ceea ce ne-ați spus. Vreau să vă spun că voi transmite cererea dumneavoastră doamnei Hubner, care să redacteze o scrisoare de uh, <clears throat> solidaritate și susținere față de cei de pe insula Madeira. Bun. Acum dau cuvântul Comisiei, domnul Delenoi. Oui, merci, monsieur le président. La commission voudrait... Mulțumesc, domnul Delenoi. Uh, Comisia mulțumește Comisiei Regii, raportorului pentru acest proiect de aviz uh, și uh, inclusiv părerea domnului Ferreira în ceea ce privește abordarea comunitară. Ne bucură că subliniați importanța autorităților locale și regionale în acest ciclu de uh, prevenire, uh, întâmpinare și reconstrucție în urma catastrofelor. Noi dorim să avem abordare a acestui uh, întreg ciclu, acestui proces, um, punând accentul pe solidaritate, dar și pe răspunderea care revine fiecăruia în procesul de prevenire a catastrofelor. În 2009, la Comisie am lansat o serie de inițiative pentru a pune în practică această comunicare a noastră uh, ne preocupăm de bunele practici, de educare, de analiza riscurilor, cartografierea și listarea riscurilor și, bineînțeles, identificarea uh, acelor zone de risc uh, un, și, bineînțeles, implicăm autoritățile locale și regionale. Ceea ce privește chestiunea fondurilor, am lansat un studiu privind instrumentele disponibile pentru finanțarea uh, acestor probleme și sperăm că acest studiu ne va permite să folosim mai bine instrumentele financiare necesare. Așa cum a fost propus de altfel de către raportor, Comisia reflectează în acest moment asupra stabilirii unei legături mai clare între instrumentele financiare, pe de-o parte, și uh, punerea uh, pe picioare a unor criterii de mediu în prevenirea dezastrelor. De asemenea, ne preocupăm de metodele posibile, de metodologii, de procedurile care să ne poată să uh, ne permită o punere în aplicare eficientă a tuturor acestor prevederi și care să ne aducă o adevărată plusvaloare la nivel local și regional. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului raportor, aș dori să vă mulțumesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este de 1 martie la prânz și vom discuta, vom vota de altfel la, la sesiunea din aprilie și dorim un raport pentru datele de 3 și 4 mai anul acesta, dar înainte de toate, cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, domnule Ă, mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Vreau să spun că aici comisia noastră nu are prima un cuvânt de spus, dar ă, ne-am uitat, bineînțeles, pe acest document și l-am analizat fără însă a ă, avea o abordare paralelă în ceea ce privește solidaritatea, bineînțeles că vom lua în calcul aceste lucruri, inclusiv când vine vorba de ajutorul internațional, coordonarea acțiunilor, părtășirea responsabilităților și așa mai departe. Colegii aici au spus că ar trebui să fim mai atenți la problema agriculturii în acest context. Încă o dată, nu e de competența noastră agricultura, pentru că nu aceste fonduri uh, sunt finanțat, nu finanțează agricultura. Agricultura e finanțată din alți bani și e susținută de alte fonduri și programe. Bineînțeles că vom lua în considerare toate aceste observații, sugestii și în momentul în care vom redacta versiunea finală, unde vom include toate aceste observații. Vă mulțumesc! Okay, once again. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Mulțumesc tuturor colegilor pentru discuția pe care am purtat-o și cum nu mai avem ceva de decis aici, haideți să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Contribuția politicii regionale a UE la combaterea crizei financiare și economice, cu o trimitere specială la obiectivul 2. Deci, doamna Rodi Crața, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu știu cât timp am la dispoziție, întreabă doamna Crața. Domnule președinte, cât timp am la dispoziție, întreabă doamna Crața. Ε, μέγιστο μισή ώρα, κυρία Κράτση. Πόσο είπε? Μισή, μισή ώρα. Στο για σύνολο. Ό, για όλο το ναι, θέμα. Ωραία. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Cam jumătate de oră în total. Bun, o să atunci o să fiu foarte succintă, domnule președinte, ca să putem să și discutăm apoi. Dacă îmi permiteți, voi face câteva observații preliminare. Aici vorbim despre o coeziune în timpuri de restriște. Deci vorbim despre politica de coeziune care este atât de importantă pentru uh, politica regională de dragul convergenței și a depășirii diferențelor în Europa uh, și e nevoie, bineînțeles, în acest context de planificare și strategii, o serie de lucruri care reapar în cadrul politicii de coeziune astăzi, pentru că vedem astăzi efectele crizei economice, de fapt, vedem efectele acestea și consecințele în viața de zi cu zi, în fiecare zi, și chiar ele se amplifică. Uh, efectele acestea sunt cu atât mai vizibile astăzi, după cum spuneam, dar mai sunt și alți factori. Politica de coeziune este cu atât mai la ordinea zilei astăzi, pentru că statele membre se simt foarte afectate și sunt afectate de criza economică și financiară și economia reală suferă foarte mult. Producția, cererea, oferta, ocuparea în ciuda politicii de coeziune în zona euro, asistăm la o lărgire a diferențelor între uh, săraci uh, și bogați, între țările dezvoltate și mai puțin. Și, bineînțeles, revine mereu în actualitate problema bugetului. Avem astăzi ocazia de a rezolva aceste probleme, însă mecanismele, procedurile care să ne permită să um, manifestăm asemenea solidaritate nu sunt foarte clare. Trebuie să folosim cât mai bine posibil instrumentele disponibile, politica de coeziune, fondurile structurale, alte măsuri și inițiative în curs, cât mai bine posibil, cât mai eficace pentru a promova dezvoltarea regională. Trebuie să facem acest lucru pentru că este exact ce putem face, adică acestea sunt instrumentele la dispoziție. Dar să nu uităm nici contextul general în care acționăm. Uh, să nu uităm importanța acestui obiectiv 2, unde e vorba de regiuni care au probleme structurale care trebuiau să fie uh, uh, identificate, rezolvate în perioada 2000-2006 au existat finanțări speciale. Însă lucrurile nu s-au rezolvat și avem ceva restanțe. În perioada actuală de planificare 2007-2013, uh, obiectivul numărul doi țintește mai degrabă competitivitatea și ocuparea în regiuni pentru promovarea prosperităii și a dezvoltării durabile. Dar chiar și înainte de criză am avut o serie de efecte pozitive uh, care decurgeau din măsurile deja întreprinse într-o serie de sectoare. Anumite sectoare, anumite ramuri industriale au fost afectate foarte mult în Europa. Altele, în schimb, uh, s-au descurcat foarte bine și au reușit să facă față efectelor negative și recesiunii uh, Astăzi vedem că politica de coeziune continuă să aibă impact pozitiv asupra acestor regiuni, asupra anumitor regiuni. Va trebui să continuăm pe același drum, pentru că cred că n-am discutat suficient toate aceste lucruri Poate că ar fi bine să avem un studiu complet, integral, care să ia în calcul um, care este situația în regiunile cuprinse la obiectivul 2. Ar fi bine să vedem și anumite rapoarte pe care statele de altfel sunt obligate să le uh, pună la dispoziție. Avem, stat, avem, avem rapoarte pe 2009 uh, și acolo nu sunt pur și simplu listate informații, ci sunt și uh, propuneri concrete de îmbunătățire a măsurilor din cadrul uh, obiectivului 2. Iată, există o serie de propuneri concrete care pot fi făcute la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că, este, că fondurile structurale sunt mai ușor de accesat. Iar partea administrativă, birocratică, trebuie să fie și ea ușurată, simplificată De asemenea, prefinanțarea și acea finanțare 100% aranjamentele speciale. Nu am timp acum să intru în detalii, dar consider că uh, sunt modalități prin care putem ușura viața multor state membre, să le dăm ocazia acestor state uh, să uh, acorde prioritate anumitor proiecte. De asemenea, consider că statele ar trebui să poată să acceseze în mod mai creativ și mai eficace toate instrumentele la dispoziție din gama de, de, de, de instrumente structurale cum este și cu incendiile, unor există semne premergătoare. E bine să știi cum stai, să poți să fii pregătit în caz de urgență, să anticipi problemele. Și statele trebuie să poată să anticipeze, mai ales într-un context atât de dificil din punct de vedere economic, deci să aibă la dispoziție statele fonduri care să le permită să reacționeze prompt la uh, criză. Încă o propunere. Ar trebui să fim uh, foarte atenți uh, la nivel european, dar și național, în ceea ce privește coordonarea între aceste fonduri structurale și de coeziune. În ce privește fondurile structurale, în special, trebuie să vedem cum putem să folosim mai bine rețelele transeuropene de transport și energie. În uh, țara mea am un exemplu clar care ar putea fi poate preluat în nordul Greciei. Aceste rețele TENS nu au schimbat peisajul uh, neapărat, dar au avut un uh, aspect, un impact pozitiv și acest lucru se poate întâmpla și în alte țări unde aceste rețele TENS sunt uh, implementate, deci uh, lucruri pozitive. Trebuie să vedem cum putem să folosim al șaptelea program cadru, de exemplu, pentru cercetare-dezvoltare, cum astfel de instrumente pot să aducă beneficii pe teren, în regiuni. Dacă ne asigurăm că toate aceste instrumente sunt absolut accesibile și pot fi utilizate de către toți, uh, este un potențial imens și cred că, iată ce trebuie să facem, domnule uh, președinte, ne uităm pe documente, avem o serie de statistici și de date la dispoziție. Uh, și se vede foarte clar din aceste surse modul în care s-a dezvoltat politica regională și de coeziune, propunerile care au însoțit această propunere, aceste proiecte. Iată că mesajul meu este următorul. Avem nevoie de o înțelegere clară a situației. Există niște riscuri care ne așteaptă legate de situația actuală economică în anumite state membre, investițiile sunt aproape imposibile în acest context. Iată de ce e nevoie să folosim instrumentele care, pe care le avem deja și care sunt la dispoziție. Este o responsabilitate împărtășită atât la nivel european, național, cât și regional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Creața! Uh Proiectul de raport uh, va fi analizat pe 17 martie și așa cum uh, v-a informat doamna Crața, toată lumea este mm, invitată să îi transmită comentarii cu privire la acest raport. Această discuție este considerată doar un prim schimb de puncte de vedere, pentru că la ora 5 va trebui să începem uh, votul. La cel mai târziu 5 și 5 va trebui să începem să votăm. Deci avem uh, doar patru vorbitori. Aș vrea să dau acum domnului, cuvântul domnului Vesval. Doamna Vesval, își scuze, domnul președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să menționez un lucru, și anume că aștept cu interes uh, colaborarea cu doamna raportor și cu raportorii din umbră. Cred că acesta este un raport uh, foarte important și, într-adevăr, această discuție este foarte importantă, mai ales având în vedere situația lucrătorilor din Europa. Cu toții suntem preocupați de consecințele mm, sociale ale crizei financiare și economice. Aproape toate regiunile, aproape toate orașe, toate municipalitățile din Europa sunt afectate, nu doar din statele membre mai sărace, ci și din uh, multe din regiunile cuprinse în obiectivul 2. Pentru noi, uh, ca socialdemocrați, uh, combaterea crizei este un uh, lucru care nu a pus accentul pe lucrători. Noi trebuie să ne asigurăm că um, creăm cât mai multe locuri de muncă pentru a compensa locurile de muncă pierdute. Și chiar înainte de criză, scopul era să se creeze locuri de muncă mai multe și mai bune. Acesta era un obiectiv strategic al politicii uh, de dezvoltare regională a comunității pentru perioada curentă de programare. Iar efectele crizei financiare și economice nu ar trebui să ne mm, facă să uităm de aceste obiective pe termen lung care țin de sprijinirea creării de locuri de muncă și, de asemenea, trebuie să susținem uh, principiul uh, remunerării egale pentru muncă egală. Este un uh, principiu pe care trebuie să-l susținem la fel de energic politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene poate să aibă contribuții pozitive și chiar înainte de criză, programele structurale aveau efecte pozitive asupra ocupării forței de muncă și asupra creării de locuri de muncă. Foarte multe regiuni uh, au reușit să îmbunătățească accesul la piața muncii. Apoi uh, au fost luate măsuri de educare și formare profesională toate acestea cu scopul de a reduce dependența de industriile tradiționale. Acum, politica structurală trebuie să contribuie la atenuarea efectelor negative ale crizei iar flexibilitatea în utilizarea fondurilor structurale este esențială. Aș vrea să analizăm modul în care instrumentele actuale pot fi adaptate la circumstanțele uh, prezente. Aștept oricum cu interes să lucrăm pe acest uh, dosar. Mulțumesc, doamna Vesval, domnule Tori, iar vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Aștept cu interes să colaborez cu doamna raportor în acest dosar, pentru că, după părerea mea, politica regională a Uniunii Europene are o contribuție la combaterea crizei financiare și economice. Aceasta este o sarcină foarte importantă. Dacă analizăm uh, criza financiară, uh, ne dăm seama că a fost, în primul rând, o criză a sectorului bancar. Uh, statele membre au cheltuit foarte mulți bani pentru a sprijini sectorul uh, bancar. Dacă ne uităm la sectorul corporativ, la economia reală, nu se acordă împrumuturi și companiile au mari dificultăți în a supraviețui, chiar dacă sunt uh, solide, chiar dacă au o situație bună, companiile se confruntă cu dificultăți în accesarea creditelor. De aceea, în cadrul obiectivului 2, lichidită, trebuie să se încurajeze creditarea și crearea de locuri de muncă. De aceea va trebui în acest raport să analizăm cu atenție în ce măsură ar trebui să ne concentrăm asupra IMM-urilor în politicile noastre. Apoi, uh, companiile încep să-și reducă bugetele de cercetare și uh, inovație. Cred că este o abordare greșită pentru că, din potrivă, prin uh, dezvoltare, prin cercetare și inovație putem să creăm produse noi și locuri de muncă noi. De aceea, IMM-urile trebuie să fie sprijinite alături de universități și centrele de formare profesională, pentru, că, pentru ca chiar și în vremuri de criză să-și uh, continue activitățile de cercetare și dezvoltare pentru că doar așa se pot crea produse care vor genera creștere și locuri de muncă pentru viitor. Acestea sunt doar câteva lucruri de care trebuie să ținem seama în demersurile noastre. Cred că oricum trebuie să luăm în serios aceste lucruri. Mulțumesc. Doamna Deli, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați colegi, doamnă raportor, cu privire la contribuția politicii regionale a Uniunii Europene la combaterea crizei financiare și economice, mi se pare esențial să insistăm asupra consecințelor acestei crize pentru populațiile cele mai fragile și cele mai defavorizate. Uh, strategia de la Lisabona ar trebui să contribuie la eradicarea sărăciei în Europa, însă, din potrivă, criza va uh, agrava acest uh, fenomen prin creșterea sărăciei prin, în majoritatea statelor membre. Așadar, obiectivul 2 este cel mai afectat de criza economică. De aceea, mi se pare important să asociem municipalitățile în toate politicile care au ca scop combaterea crizei financiare, condiții de mm, uh, locuit, problema educației și a sănătății și garanțiile sociale ale măsurilor economice. Așadar, constatarea disparităților între regiuni nu datează doar din uh, această vreme de criză. Uh, trebuie să luăm măsuri uh, sociale pe termen lung pentru integrarea durabilă a populațiilor defavorizate în, din toate statele membre. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Evident, uh, inegalitățile existau și înainte de criză, iar uh, aceste inegalități uh, doar s-au agravat ca urmare a crizei financiare și economice. Acest decalaj s-a mărit și mai mult. Oricum, acest lucru se datorează faptului că Uniunea Europeană este un grup de țări capitaliste și, de fapt, aceasta, acesta este mersul uh, unor astfel de economii. Nu doar regiunile se confruntă cu această situație, țările se confruntă cu această situație. Luați, de exemplu, Grecia. Cunoașteți cu toții care este situația din Grecia alte state membre amenință Grecia că ar putea să fie dată afară din Uniunea Europeană pentru că nu respectă diferitele condiții. Dar nu doar Grecia este în această situație. Există și alte țări care se confruntă cu amenințări similare și de aceea aș vrea să dăm dovadă de solidaritate pentru lucrătorii din țări precum România, Bulgaria și Ungaria, pentru că în aceste țări situația este și mai dificilă. Și uh, se spunea la un moment dat că FMI uh, va prelua datoria Greciei, dar problema nu este în mâinile regiunilor. Cred că aceasta ar fi o chestiune interesantă, dar dacă ne uităm la aspecte legate de competitivitate și la câștigurile pentru companii, ă, problemele vor persista. Șomajul va crește, se vor pierde locuri de muncă și situația se va răutăți. Ă, doamnă Crața, puteți reacționa, vă rog, la această dezbatere, doamna Crața? De fapt, ă, altcineva a cerut cuvântul înainte. Foarte pe scurt, domnul Van Nistelrooy, vă rog încercați să vorbiți foarte pe scurt. Voi încerca. Când lucrăm noi acum, are loc uh, o întâlnire a comisiei, a unei comisii parlamentare care lucrează pe chestiunea crizei. Doamna Hübner nu este aici, dar dumnea ei uh, este în acea comisie pentru a uh, discuta despre relația dintre acest subiect Connect uh, și lucruri, lucrările din acea comisie. Eu cred că ar fi bine să combinăm uh, cele două lucruri. Politica regională este o politică pe termen lung. Și domnul Toirer spunea că există foarte multe deficiențe în uh, această politică care au trebuit să fie remediate. Uh, Însă, în primul rând, trebuie să avem mai mult timp la dispoziție pentru a vedea cum acționează criza în diferitele regiuni din Europa și trebuie să vedem ce înseamnă aceasta pentru politica de coeziune și pentru instrumentele noastre. Așadar, trebuie să punem întrebările potrivite uh, și să uh, facem uh, o analiză a politicii de coeziune. De aceea, vreau să o invit pe doamna raportor să stabilească relația cu lucrările din cealaltă comisie pentru a nu exista suprapuneri. Mulțumesc, Lambert. Doamna Crața. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, colegilor pentru aceste comentarii foarte interesante. Sunt de acord cu tot uh, ceea ce a spus până cu tot ceea ce s-a spus până acum și sunt de acord că coeziunea teritorială este importantă. Evident, uh, trebuie să întărim rolul uh, IMM-urilor. Sunt perfect de acord cu această sugestie și trebuie să vă spun că trebuie să promovăm și dezvoltarea în condiții de egalitate. Este adevărat că există inegalități și nu vedem rezultate în privința convergenței între statele membre, tocmai din cauza faptului că statele membre au diferențe între ele. Domnule Pibart? responsible is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 Okay, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns mit den Abstimmungen beginnen. Domnilor și domnilor, haideți să începem cu voturile. Aș vrea să vă întreb dacă aveți cartelele de vot, vă rog să le introduceți în aparate și vom verifica dacă funcționează. Toată lumea este pregătită, putem să începem să votăm.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 Cred că mai lipsesc câteva cartele de vot. Cred că dacă ne uităm la, dar dacă ne uităm la rezultatul votului, lucrurile arată în regulă. Doamna Aconi, va trebui să vă adăugăm și pe dumneavoastră la lista de vot manuală. Mai există cineva care nu și-a adus cartelele de vot? Uh, Bun, atunci mai avem un vot PPE suplimentar de care va trebui să ținem seama. Bun, așadar să începem cu proiectul de aviz uh, privind uh, bilanțul de sănătate. Doamna raportul doamnei Feragut. Paragraful 1, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Acum 2, amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Acum vom vota la amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Așadar, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 devin caduce alineatul 2, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum vom vota amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Așadar, 11, 12 și 13 devin caduce. Votăm acum pe 14. De fapt, a fost retras. 15 a fost retras. Așadar, trecem la 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 17. Cine este pentru? Nu, acesta devine caduc pentru că 16 a fost adoptat. Deci votăm pe 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cred că toată lumea are cartela de vot. Așadar, amendamentul 19. Să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum trebuie să votăm amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Și acum uh, vom avea vot electronic pe totalitatea documentului. Am deschis votul. Die ist geschlossen. Am închis votul. Oh, 39 Stimmen dafür, keine gegen. 39 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, așadar felicitări. Era Trecem mai departe. Avem un vot asupra unui aviz, proiect de aviz cu privire la un viitor durabil pentru transporturi. Raportor domnul Kelly. Votăm cu privire la amendamentul numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Mergem mai departe vom avea un vot pe părți. Prima parte a amendamentului 1, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Votăm asupra celei de-a doua părți, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum, amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 8. Cine e pentru? Împotrivă? Îmi cer scuze. Spune președintele. Amendamentul 8. Cine e pentru? Bun. Cine e împotrivă? Abțineri? Trecem mai departe la amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 14. Este caduc. mai rămâne de votat asupra celei de-a doua părți amendamentului 14. Bun. Amendamentul 14, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun. Acum, amendamentul de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. ceea ce înseamnă că amendamentele 17 și 19 sunt caduce. Amendamentul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Deci 18. Vot electronic, vă rog. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Avem 24 pentru, 24 împotrivă și 18 pentru. Trecem mai departe. Amendamentul 20, avem două părți. Prima parte, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21, pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm din nou. Deci, amendamentul 21. Votul este deschis. Votul este închis. Eu nu am votat, spune președintele, deci se respinge. Și eu l-aș fi respins, aș fi fost împotrivă, așa că îmi convine. 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul de compromis numărul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat. Ceea ce înseamnă că 26 și 27 sunt caduce. Votăm acum pe 25. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 26, 27 sunt caduce. 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 29. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Avem un amendament oral. Puteți să vedeți acest lucru în tabel. Haideți să votăm cine e pentru. Da, vă rog, spuneți. Eu nu cred că putem vota pe acest amendament oral, suntem împotrivă. Cred că am discutat deja acest lucru. Nu, nu s-a discutat. Deci atunci acest, acesta cade. Trecem la amendamentul 30. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 31. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. restul cad, deci ajungem la 33. Cine e pentru? Pentru, împotrivă, se respinge. Trecem acum la amendamentul de compromis 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 34 cade, este caduc. Trecem deci la 35. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 38. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 39 Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 40. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 41. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. acesta cade din cauza amendamentul de compromis 3, așa că trecem la votul final, votul electronic, votul e deschis, votul este închis. Avem 36 uh, de voturi pentru și 5 împotrivă, două abțineri. Felicitări, domnule Kelly.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 Uh, if you really need it. Uh, thank you very much. Uh, can we just move now to the next... Mulțumesc. O să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O să-i dau cuvântul domnului Nuno Teixeira, care dorea să spună ceva înainte de a trece la vot. Da, domnule Teixeira, v-am văzut în sfârșit. Mulțumesc, doamna președinte, în primul rând, pot să vă spun că este o zi grea pentru mine, pentru că mă găsesc aici și știți foarte bine, sâmbătă insula Madeira a fost supusă, a avut parte de o catastrofă foarte mare și eu stau aici și în acest timp cadavrele încă n-au fost extrase de sub uh, de, uh, case, avem 40 de, de morți, uh, persoane fără adăpost, răniții care continuă să sosească la punctele de, de salvare și numai populația nu are parte de apă, de electricitate, nu mai poate să se deplaseze deci, uh, tragedia este una absolut uh, enormă. Uh, străzi, drumuri, poduri au fost distruse, au dispărut de pe fața pământului și se estimează că se mai găsesc încă persoane uh, înnecate, probabil uh, înghițite de valurile de noroi, sub dărâmături și așa mai departe. Deci pot să vă spun că mă găsesc aici cu dumneavoastră, dar mă simt îndoliat, profund îndoliat uh, și mă gândesc, bineînțeles, la cei afectați. Este o zi foarte tristă, mai ales pentru cei care încă nu știu ce s-a întâmplat cu cei dragi. Există această incertitudine teribilă. Ca să revenim la chestiunile de la ordinea zilei, Trebuie, totuși, să vă spun că mă găsesc aici dumneavoastră fizic, dar uh, în mintea mea și în sufletul meu mai ales mă, mă găsesc, uh, bineînțeles, că acasă, Madeira. Însă, ca și raportor, uh, trebuie să vă spun de ce am amendamente pe marginea propunerii inițiale a comisiei, a comisiei. În primul rând, la patru amendamentul numărul patru și uh, faptul că a fost retras. Eu însă îl propusesem acest, acest uh, amendament, dar au avut loc o serie de discuții cu comisia privind acea listă acceptată de comisie în ultimă instanță. Soluția a fost una informală, dar a permis în aceeași măsură respectarea principiului subsidiarității și astfel mi-am, uh, mi-am zis că trebuie să retrag amendamentul patru în cauză și la 5 propun ceva complementar. Aveți detaliile în lista de votare. E vorba aici de amendamentul oral. E vorba de aducerea la zi sau actualizarea cantităților exacte de produse importate, prelucrate și așa mai departe. Și acest lucru să se facă pe o perioadă de trei ani. De exemplu, 89, 90, 91 sunt ani de referință prin, în regulamentul actual. Pe de altă parte, pentru o mai bună și o mai mare flexibilitate în gestionarea cantităților, avem nevoie de o sumă agregată, deci o sumă, un total unic, care să țină cont de ce se întâmplă în țările comunitare, dar și în țările terțe. Am avut o serie de contacte cu colegi, și am avut și ecouri din regiunile ultraperiferice și astfel am hotărât să susțin amendamentele care protejează aceste amendamente, care le, le, le respectă interesele acestor regiuni ultraperiferice. Și uh, nu e vorba aici de o modificare foarte substanțială uh, a propunerii comisiei, uh, Uh, dar să nu uităm nici alte regulamente de aceeași factură, 793 pe 2006, care are o legătură directă cu textul de față. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Texeră. În primul rând, vreau să vă spunem că nu erați aici, am discutat punctul 6 de pe ordinea de zi, catastrofe nat uh, naturale, pardon, și am uh, hotărât să trimitem o scrisoare domnului Jardim și să ne exprimăm condoleanțele noastre și să spunem că suntem gata să ajutăm atât cât uh, e omenește posibil pentru a trece prin această perioadă dificilă. În ceea ce privește amendamentele, domnul, doamna Grezi ar dori să ne spună ceva eventual în legătură cu <clears throat> amendamentul oral. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, uh, împărtășesc și eu emoția uh, legată de ce s-a întâmplat în Madeira. Ceea ce privește amendamentul oral pe care l-am prezentat, vreau să reamintesc că chiar dacă propunerea privind integrarea laptelui praf în produsele lactate ar putea fi acceptată, există totuși un risc, un risc mare pentru că uităm nevoia de autosuficiență în ce privește producția alimentară pe termen mediu și lung. Această autosuficiență, autonomie este importantă din mai multe motive. În primul rând, siguranța alimentară, securitatea alimentară și apoi probleme legate de costuri și, în sfârșit, probleme de mediu. Aș dori să vă reamintesc că importurile sunt, sunt asigurate prin folosirea de resurse Uh, energetice, petroliere în special, care se vor scumpi foarte mult în anii viitori. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Deci putem să trecem la vot și trecem la votul cu amendamentul, amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 a fost retras, cum a spus și domnul Texera. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă văd eu bine, acum la 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. 11, pardon. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri nu se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Acum, considerentul 5, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu se adoptă. 1. 1. De la, tot de la considerentul 5. Cine este pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Considerentul 6A, 9, amendamentul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și Considerentul 7A, amendamentul 2, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum votul final, vot electronic. Da. Deci votul s-a deschis. Votul s-a închis. 40 de voturi exprimate, 38 pentru și 2 abțineri. Se adoptă și putem să îl aplaudăm pe domnul raportor. Acum putem trece punctul 11. Noi evoluții în domeniul achizițiilor publice, raportor domnul Vlașac. Adoptăm proiectul de aviz nu știu dacă putem să trecem la vot. Dragi colegi, amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, după părerea mea. 4. Aliatul 2, paragraful 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Se adoptă și acum partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Iar partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 a fost, de fapt, retras, deci mergem la 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 3A, para, uh, amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Amendament lingvist practic nu votăm. Deci nu votăm la 13 și 14, mergem la 15, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 a fost retras, 17 e caduc, 18 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci, da, este se adoptă. 18, acum la 19. Cine este pentru amendament oral? Spune doamna președinte. Deci votăm la 19 amendament oral. Da? Da, s-a votat deja, de fapt, și a fost adoptat. No, 20 a fost retras, 21 cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul pentru proiectul de aviz în ansamblul său, votul electronic. Votul s-a deschis, votul e deschis, deci toată lumea a votat, putem deci să închidem votul. 41 voturi exprimate, 40 pentru, 1 împotrivă. Bravo! Dear colleagues, can we move very, very quickly to point number 12 on... Yes, Ogic, yes, please. You... Da. 12. Domnul Ogi, domnul președinte, la sfârșitul votului aș dori să mulțumesc tuturor coordonatorilor pentru, din timpul negocierilor. Mulțumesc deci tuturora. Mulțumesc. Mulțumesc în numele și numele nostru, totul a mers ca pe roate, așa că putem să trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. După câte știți, am avut prima întâlnire a grupului de lucru, ați primit proiectul de raport de la secretariat privind această discuție, deci nu trebuie să o dezbatem acum, nici nu prea mai avem timp. Însă, însă, mai există un punct important Uh, legat de strategia 2020, așa că îi cer domnului Van Nistelrooy să prezinte foarte pe scurt care au fost principalele rezultate ale discuțiilor purtate în cadrul grupului de lucru. Mulțumesc foarte mult. O să fiu uh, succint. În primul rând, strategia EU sau UE 2020 Iată strategia prezentată la sfârșitul anului trecut, uh, după o primă rundă de discuții. Acum reluăm subiectul la începutul acestui an, deci și, și în iunie la summit uh, se va și adopta de altfel această uh, strategie. Este vorba de un ansamblu, de un complex. Iată ceea ce consideră cei din grupul de lucru ad hoc. Și aici avem ocazia de a ne exercita o influență directă în uh, ce privește această strategie. Nu e vorba aici de o metodă de lucru uh, normală. Uh, deci șefii de partide nu vor, se vor exprima direct în procedura clasică. Ne surprinde puțin această nouă metodă de lucru. Uh, noi avem senzația uh, despre care vor vorbi imediat. Mă întreb dacă președintele comisiei noastre ar, n-ar putea să scrie o scrisoare în care să se spună că noi dorim o procedură parlamentară normală, obișnuită, să fie aplicată aici. Deci, prin intermediul comisiilor, um, șefii de partid și așa mai departe, avize de la comisie. Ar fi foarte bine să se meargă pe această uh, metodă în cadrul calendarului prevăzut. Apoi, ar fi bine să avem aici, în comisia noastră, un schimb de vederi, poate la ședința din luna martie și, în sfârșit, ar fi foarte bine să lucrăm cu coordonatorii din celelalte grupuri pentru ca să vedem și noi uh, care mai sunt rapoartele relevante al domnului Costas, coleg socio, sociodemocrat? Un raport care se ocupă tocmai de această evoluție, dar de această dată a strategiei de la Lisabona. Deci ar fi foarte interesant să folosim acest raport ca și un fel de pasarelă Uh, să vedem ce s-a întâmplat cu Lisabona și să aplicăm anumite elemente în evaluarea proprie a strategiei 2020 și apoi să discutăm aceste lucruri în plenară. Iată trei idei care s-au uh, degajat în timpul discuțiilor din grupul de travai, care încă o dată este doar un grup de lucru. Nimic mai mult, deci vă prezentăm, vă supunem aceste trei elemente și aici în comisia noastră putem să decidem, ca și comisia parlamentară, ce vom face în continuare. Ultima observație. S-a prevăzut pregătirea unei rezoluții care va fi prezentată în plenară în luna martie. Și ar fi bine ca diferitele grupuri politice să se uh, informeze unele pe celelalte privind apărarea pozițiilor uh, uh, și propriilor noastre politici regionale. Ar fi foarte bine să discutăm, să ne punem de acord ce am putea să facem noi în numele orașelor și a regiunilor uh, în perspectiva sau în lumina strategiei 2020. Uh, Iată de ce putem să discutăm și e doar un exemplu. Vă mulțumesc! Deci, încă o dată, în grupul de lucru am discutat aceste lucruri, vom continua să o facem și vreau să vă împărtășesc. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, îmi pare rău că nu mai avem suficient timp la dispoziție și de aceea aș vrea să vă propun următoarele. Să fiți de acord cu propunerea de a fi transmise scrisori de către președinte către ECON și către conferința uh, președinților de comisii pentru a ne exprima punctele de vedere legate de modul în care este gestionată această chestiune. Deci, uh, cred că ar fi constructiv să avem o astfel de discuție. Cum domnul Costalastra nu este prezent alături de noi astăzi, vom discuta cu dumnealui uh, ideea de, a uh, de a converti raportul său într-un raport care să includă și strategia pentru pentru 2020 și dacă suntem de acord astăzi vom putea merge mai departe, iar în martie vom lua celelalte decizii. Între timp, sper că și coordonatorii vor putea să ajungă la un acord legat de procedura ulterioară. Cu siguranță vrem să fim activi și vom fi activi referitor la strategia pe 2020. Aceasta ar fi propunerea mea dacă sunteți de acord astăzi. Ok, atunci putem să închidem acest punct. Mulțumesc foarte mult, Lambert. Putem trece la, trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. Îi, uh, ule, îi urez bun venit uh, domnului Filip Meistat, care este președintele Băncii Europene de Investiții. L-am inventat uh, pe domnul președinte pentru că am apreciat foarte mult uh, demersurile între Comisie și uh, BEI în ultimii ani în contextul politicii regionale și de coeziune. Uh, noi, ca Parlament, am, evoluat, am evaluat uh, pozitiv ideea de a avea o abordare comună uh, referitoare la politica regională și de coeziune. Este o chestiune foarte importantă și pentru viitor și de aceea acest schimb de opinii cu dumneavoastră va fi foarte util și pentru noi. Fără alte mm, detalii, aș vrea să vă dau cuvântul pentru o scurtă introducere și după aceea vom primi întrebări și comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Mi s-a spus că în Parlament este preferabil uh, să vorbesc în limba mea maternă. Dacă vreți, să trec pe engleză. Dar mai bine pe franceză. Pentru că limba franceză belgiană este una dintre limbile mele. Dar dacă preferați, vorbesc și în engleză. Mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat la această reuniune a comisiei dumneavoastră. Deja ați uh, spus faptul că Banca Europeană de Investiție a colaborat strâns cu Comisia și aș spune în special cu dumneavoastră, doamnă președinte. Este normal pentru că Banca Europeană de Investiții este o instituție financiară internațională care are această uh, caracteristică conferită prin tratatul de la Roma și care, prin acest tratat, a primit o misiune precisă și anume de a susține financiar obiectivele Uniunii Europene și de aceea mi se pare normal să existe o astfel de colaborare strânsă între BEI și celelalte instituții europene evident, uh, cu Comisia, Consiliul și Parlamentul. Sunt uh, întotdeauna bucuros să revin în fața Parlamentului nu pentru că sunt uh, constrâns, pentru că tratatul nu prevede nimic uh, în ceea ce privește relațiile între BEI și Parlament. Însă, mie mi se pare absolut normal ca instrumentele financiare ale Uniunii Europene să dea socoteală din când în când în fața Parlamentului. Acum, uh, mai exact cu privire la politica regională. În mod clar, aceasta este una dintre misiunile prioritare ale BEI, iar tratatul este clar în această privință și am să vă citesc din articolul 309 din tratat de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Acest articol este foarte clar și spune că misiunea Băncii Europene de Investiție este de a contribui la finanțarea de proiecte în regiuni mai puțin dezvoltate și textul arată în mod explicit în legătură cu fondurile structurale și celelalte instrumente financiare ale Uniunii. Așadar, tratatul însuși precizează că Banca Europeană de Investiții trebuie să colaboreze cu Comisia în principal în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale. Finanțarea de proiecte în regiunile de convergență, cum le numim noi astăzi, este într-adevăr una dintre prioritățile BEI. Iar în 2009 am finanțat 205 proiecte în regiunile de convergență, într-o sumă totală de 29 de miliarde de euro. Anul trecut, uh, BEI a semnat uh, contracte în valoare de 79 de miliarde și uh, astfel Banca Europeană de Investiții este de departe cea mai importantă instituție financiară internațională la concurență cu Banca Mondială dar oricum uh, BEI este concentrată în principal pe Uniunea Europeană, deci 205 uh, în regiunile de convergență, reprezentând 37% uh, din creditele acordate de BEI în 2009. Aceasta reprezintă o creștere față de 2008 de aproximativ 38%. Aceste împrumuturi sunt relativ uh, bine echilibrate între diferitele state membre, între vechile state membre și noile state membre. În cele 12 state noi am uh, finanțat uh, împrumuturi de aproape 13 miliarde de fapt 16 miliarde în primele 15 și 13 miliarde în, noi, în cele 12 state membre noi. Oricum, rata de creștere a fost uh, mai ridicată în statele membre noi comparativ cu statele membre vechi. Ca să vă faceți o idee legată de sumele absolute, este evident că sumele împrumuturilor în regiunile de convergență sunt mai mari decât în marile state membre și nu este de mirare pentru că țara care este primul beneficiar uh, este Spania cu 4 miliarde 700 de milioane urmată de Polonia 4 miliarde 600 de milioane. Este normal ca cele mai mari uh, sume să fie acordate statelor celor mai mari. Dacă ne uităm la suma pe locuitor, pe cap de locuitor, viziunea este diferită. Estonia este în frunte dacă luăm uh, raportul, între, uh, raportul privind împrumuturile pe cap de locuitor, urmată de uh, Lituania, Portugalia și Slovenia. În ceea ce privește orientarea sectorială, peste jumătate din împrumuturile în regiunile de convergență au mers pe investiții în sectorul energetic și transporturilor, dar am susținut și proiecte în alte sectoare, în special în sectorul economiei cunoașterii, cercetării și dezvoltării și inovației. Dacă îmi dați voie, doamnă președinte, aș vrea să mă concentrez în introducerea mea pe o inovație în ultimii ani și anume o strânsă colaborare între Comisie și Bancă cu privire la utilizarea fondurilor structurale în BEI uh, contribuie la utilizarea fond, uh, mai rapidă a fondurilor structurale prin finanțarea cofinanțării. Pentru că știți că um, în uh, cadrul fondurilor structurale statul membru trebuie să plătească o parte de cofinanțare. Și de aceea, în mai multe cazuri, am ajutat autoritățile naționale să contribuie cu această cofinanțare, Structural Program Loans, în jargonul nostru și am utilizat uh, aceste fonduri în valoare de 3 miliarde aproximativ anul trecut. Acesta este un prim tip de cooperare utilă pentru că, în mai multe cazuri, ne permite să accelerăm utilizarea fondurilor structurale. Este vorba de utilizarea fondurilor structurale în regiunile de convergență. Așa este. Dar noi am mers și mai departe decât atât. Știți foarte bine, doamnă președinte, pentru că cu dumneavoastră am pus la punct și alte forme de colaborare mai uh, dezvoltate. În aprilie 2005 îmi amintesc că în biroul dumneavoastră am pus bazele acestei colaborări care s-a tradus uh, prin cei uh, patru J, uh, Jasper, Jeremy, Jessica și Jasmine. Oricum, în această scurtă introducere vroiam să vorbesc despre acei patru J. Primul este Jasper. Jasper este un program comun al Comisiei, al Băncii Europene de Investiție, al BERD, și uh, a KW din Germania din 2008. Este vorba de punerea în comun a instrumentelor de asistență tehnică pentru a elabora proiecte care ar putea fi eligibile pentru finanțare din fonduri structurale. Am luat această măsură pentru ca utilizarea fondurilor structurale să fie mai rapidă și mai eficientă. Deci este vorba de sprijin pentru elaborarea de proiecte în domeniul transporturilor, mediului, energiei. Și aș putea să vă spun că în 2009 130 de proiecte au fost pregătite astfel prin Jaspers. Deci este vorba de proiecte a căror uh, pregătire a fost finalizată prin Jaspers. Cea mai mare parte dintre proiecte au fost în Polonia, Cehia și în România. Deci, în total, uh, au fost 240 uh, de proiecte pregătite în cadrul uh, Jaspers. Constatăm că aceste proiecte care au fost întocmite în baza acestui program sunt acceptate mai repede de comisie în vederea utilizării fondurilor structurale. Așa cum am spus mai devreme, aceste proiecte sunt din sectorul apei, Eh, de exemplu, stații de tratare, de epurare a apei, stații de alimentare cu apă. Deci 23% dintre proiectele în cadrul Jaspers eh, provin din acest domeniu. Apoi domeniul transporturilor, eh, infrastructurii aeroportoare și feroviare și energiei. Deci aceste trei sectoare sunt sectoarele cele mai importante pe care s-a concentrat Jaspers. Cel de-al doilea J vine de la Jeremy. Uh, Jeremy este o idee nouă care constă din transformarea unei părți din fondurile structurale, utilizate în general odată ca subvenții, deci transformarea acestora în instrumente financiare care pot fi reînnoite, dacă vreți, regenerabile. Deci este o primă tentativă. Am încercat uh, să uh, asigurăm utilizarea fondurilor structurale într-un mod repetat. Ideea era să îmbunătățim astfel accesul IMM-urilor la credite. Și astfel, acolo unde erau lacune, trebuiau instituite instrumente financiare diferite, pentru că regiunile diferă între ele. În unele țări, aceste instrumente sunt folosite pentru crearea unui fond de garanții, în alte regiuni uh, se creează participări la capital, în alte locuri este vorba de instituții de microcreditare. Deci depinde de analiza dintr-o țară sau alta. Însă scopul era să acoperim lacunele și să instituim instrumente financiare acolo unde era nevoie de ele. Asta încercăm să facem prin Jeremy. În momentul de față, 9 au fost uh, create 10 fonduri Jeremy într-o sumă totală de 1 miliard 80 uh, de milioane și asta în 7 state membre în uh, mai mult de trei regiuni. Al treilea J vine de la Jessica. Jessica are aceeași idee și anume de a utiliza fondurile structurale într-un mod um, repetabil în domeniul uh, renovării urbane, în special. Scopul era crearea de fonduri pentru dezvoltare urbană. Aceasta este o inițiativă uh, comună a Comisiei BEI și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Ideea era să se aloce o parte din fondurile structurale pentru a crea instrumente financiare uh, și fonduri de dezvoltare urbană. Există deja 15 acorduri de principiu care au fost uh, semnate pentru crearea de structuri Jessica în mai multe state membre. Și 8 fonduri au fost deja create într-o sumă totală de 900 de milioane de euro. În fine, cel de-al patrulea J vine de la Jasmine. Uh, Jasmine are ca scop furnizarea de asistență tehnică pentru dezvoltarea instituțiilor de microfinanțare. Aș mai adăuga foarte rapid în uh, încheiere două alte instrumente comune uh, Comisiei și Băncii Europene de Investiție acestea nu, sunt, uh, nu se limitează um, la regiunile de convergență, ci sunt utilizate și în regiunile de convergență. Prima este Elena, este o nouă uh, linie de creditare pentru asistență tehnică care are scopul de a sprijini autoritățile locale, municipalitățile, orașele, regiunile pentru a institui programe de investiții în domeniul eficienței energetice, energiilor regenerabile și transportului uh, curat, ecologic. Este o măsură recentă, un proiect care tocmai a fost lansat, însă deja am primit foarte multe cereri din partea marilor orașe în principal. Acestea solicitau um, sprijin uh, pentru instituirea de programe, uh, de exemplu în Paris, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a școlilor. Și acum uh, suntem în discuții cu mai multe mari orașe europene pentru programe de acest gen. Suma este de 15 milioane de euro puse la dispoziție de comisie pentru a finanța această asistență tehnică pentru astfel de proiecte. Și, în fine, ultimul instrument despre care aș vrea să vă vorbesc este Risk Sharing Finance Facility pentru cercetare. Deci este un uh, instrument de partajare a riscurilor pentru domeniul cercetării. Știți că nu prin excelență, programele de cercetare prezintă un risc. Niciodată nu suntem siguri că vor avea un rezultat concret. Și de aceea am discutat cu Comisia pentru a găsi o soluție pentru ca BEI să-și asume mai, un risc mai mare decât și-ar asuma în mod obișnuit. Și ne-am pus de acord asupra unei opțiuni. Am uh, stabilit un fel de mm, zonă tampon, un uh, miliard de euro din uh, programul uh, cadru 7 pentru cercetare și un miliard de euro din beneficiile anuale ale Băncii Europene de Investiție. Așadar, constituim acest provizion de 2 miliarde de euro care ar trebui să ne permită să finanțăm împrumuturi mai riscante decât am finanța în mod obișnuit într-o sumă de cel puțin 10 milioane de euro. Deci vedeți că prin această formulă există un potențial important. Este un instrument utilizat tot mai mult din 2007 am uh, împrumutat uh, prin acest Risk Sharing Financial Facility uh, aproape 100 de milioane de euro. În 2008 am ajuns la 1 miliard, iar în 2009 ne-am apropiat de suma de 3 miliarde de euro care a fost împrumutată în baza acestui instrument comun între Comisie și BEI. Iată, doamnă președinte, ce vroiam să spun în introducere. Cred oricum că dialogul cu Parlamentul este foarte important pentru că încă de pe acum trebuie să pregătim perspectivele financiare financiare uh, viitoare. Am înțeles că um, Uh, comisia dumneavoastră ar vrea să mm, uh, monitorizeze îndeaproape strategia mm, uh, UE 2020 și în acest context va trebui să ne gândim la instrumentele financiare care ne vor permite să atingem aceste obiective într-un mod mai eficient. Iar BEI este dispusă să contribuie împreună cu comisia la elaborarea unor propuneri pe care Parlamentul și Consiliul le-ar putea adopta. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dragi colegi, putem să începem acum cu întrebările și comentariile. Domnul Nistelrooy este primul pe listă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Este un moment important. Constat că s-a înregistrat un progres foarte mare. Întrebarea este cine e inventatorul acestor nume minunate pentru program? Chiar președinta dumneavoastră. În această seară mă întorc în Olanda și avem acolo alegeri locale și va trebui să spun oamenilor ce facem noi aici în Europa. Și am să le spun despre toate aceste doamne, toate aceste nume uh, pe care le-am găsit. Avem și o Elena. Bun, acum, lăsând uh, gluma la o parte, întrebarea mea ar fi următoarea. Ați vorbit despre acel instrument de risk sharing dacă ne uităm la contextul crizei și dacă ne uităm la uh, ce se întâmplă cu piața și cu băncile, vedem că există un decalaj destul de mare. Avem uh, regiuni care doresc să facă parcuri tehnologice, să facă investiții, să atragă companii, să investească în universități și au uh, o infrastructură care trebuie finanțată pentru care este nevoie probabil de 4 sau 5 ani. În momentul de față este important să avem uh, instrumente mai creative. Poate ne-am putea gândi și la ce tip de constrângeri sau de obstacole întâlniți atunci când încercați să puneți aceste instrumente în aplicare pe piață. De exemplu, Jessica care sunt obstacolele cu care vă confruntați? Um, știu eu, aveți uh, obstacole în uh, reglementările financiare pe care le formulăm chiar aici în Parlament? Deci spuneți-mi dacă sunteți împiedicați de oarește bariere. Cred că ar fi interesant ca aceste instrumente care tocmai au fost înființate uh, să poată funcționa. Parlamentul European a fost de acord cu aceste instrumente, a spus deja da, acum 3-4 ani, Acum ne rămâne să aplicăm această nouă generație de instrumente financiare în anii ce urmează și apar deja critici din partea Comisiei de Control Bugetar. Banii cheltuieți prin Jeremy sau prin Jessica nu sunt criticați? Toată lumea este mulțumită de rezultate? Au fost doar câteva întrebări generale. Bun, o să-i dau contul și domnului Tremopulos acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi vorbim aici despre... nu așa? Da. Mulțumesc. Este o evaluare a activităților pe care le desfășoară Banca Europeană de Investiții și mi se pare foarte util ce facem. Presupun că vom primi un document cu mai multe date, cu mai multe cifre, dar uh, în ultimele câteva luni am putut deja să vedem că există o politică de coeziune și, uh, sigur, s-au produs mai multe evenimente în anumite țări. Criza a afectat uh, Uniunea Europeană, Dar uh, dacă ați putea să faceți ceva în privința crizei, oare ce ați face ca Banca Europeană de Investiții? Astăzi uh, ați menționat, noi am menționat câteva greșeli în punerea în aplicare a programelor. Aveți și dumneavoastră astfel de experiențe în zona noastră de activitate? Cam câte greșeli s-au făcut? Ce fel de greșeli? Deci, Cam câte dintre aceste greșeli s-ar încadra la termenul fraudă, din câte ați văzut până acum? Mulțumesc! Mai avem doi vorbitori, doamna Crațăr și doamna Deli pe listă. Bun, doamna Crațăr, vă rog. Mulțumesc și eu aș dori să îi adresez o, preș- o întrebare președintelui Bey. Aș vrea să știu dacă ne-ar putea să spună lucruri ceva mai concrete despre obiectivele și intervențiile BEI în domeniul competitivității. Adineori am avut un prim schimb de vederi în cadrul unui raport pe care eu um, îl pregătesc. Deci, obiectivul 2, competitivitate, creare de locuri de muncă. Care este rolul BEI și care sunt intențiile sale? Noi credem că putem uh, deschide nenumărate perspective, perspective Europei dacă îi sporim competitivitatea. Deci vă rog să-mi spuneți care sunt perspectivele pe care le vede BEI în această direcție. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule președinte al BEI. Ați vorbit despre rolul BEI în finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană. După cum știți, orașele au nevoie astăzi de mai, mult, mai multe fonduri decât de împrumuturi. Deci întrebarea este simplă. Ce poate face BEI pentru a coopera cu uh, întreprinderile de finanțare locale pentru a finanța proiecte care nu sunt doar proiecte mari de infrastructură, ci și proiecte mai mici, precum îmbunătățirea eficacității energetice în locuințe. Mulțumesc, domnule președinte, anticipat pentru răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule președinte, doriți să răspundeți la întrebări? Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Cred că domnul Van Nistelrooy a pus o întrebare foarte importantă la care trebuie să reflectăm, mai ales uh, deoarece pregătim uh, perspectivele financiare viitoare. Asta pentru că am reușit să înființăm câteva instrumente inovatoare pe care le-am și menționat, dar și pentru că, e clar, uneori ne lovim de dificultăți. Și ați spus uh, chiar dumneavoastră că una dintre aceste dificultăți e reprezentată de reglementările financiare. nu s-a gândit nimeni că este necesar să vină cu instrumente de finanțare inovatoare. Aveți dreptate. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Multianualitatea nu este permisă prin regulamentele financiare. Comisia nu se poate angaja pe o perioadă mai lungă de un an. Dar e foarte dificil să lansezi un astfel de instrument uh, financiar dacă nu poți să îți asiguri partenerii că aceste instrumente vor dura cel puțin câțiva ani. Acesta este un simplu exemplu. Multianualitatea este uh, un lucru pe care viitoarele reglementări financiare ar trebui să-l permite, sigur, cu anumite condiții. Cred, deci, că Parlamentul și Consiliul ar trebui să găsească o modalitate de a găsi, în anumite cazuri justificate, uh, posibilitatea de a încheia angajamente multianuale. Cred că în acest sens trebuie să lucrați uh, împreună pentru a pregăti niște regulamente, reglementări financiare mai adecvate. Noi, sigur, colaborăm cu Comisia și după cum ați spus și dumneavoastră, n-ați uh, auzit uh, plângeri cu privire la acest nou instrument de partajare a riscului, dar este un instrument nou. Există o evaluare intermediară în curs de desfășurare și veți obține niște rezultate preliminare în uh, timpul acestui an și cred că vom putea trage niște învățăminte din această evaluare pentru a ne pregăti pentru, pentru a pregăti niște reglementări financiare mai bune. Domnul Tremopoulos a pus o întrebare cu cuprindere destul de largă, cum să luptăm împotriva crizei. Ei, nu voi insista asupra modului în care au reacționat uh, diferitele state membre, ci am să vă spun doar că, din câte am văzut noi, în general, reacția statelor membre a fost destul de utilă. Cred că dacă am reușit să supraviețuim uh, recesiunii din 29-30, uh, ne-a folosit și ne-a pregătit pentru uh, criza de astăzi. Reacția rapidă a statelor cu diferitele lor planuri de salvare și de intervenție a jucat rol pozitiv. Iar consecința a fost că în majoritatea statelor membre, sigur, suntem în confruntați cu o problemă gravă de finanțare publică, dar cred că până la urmă a fost mai bine că statele au intervenit atât de rapid și că nu au așteptat să apare consecințe mult mai grave. Sigur, s-au produs și greșeli, erori, le-am uh, observat, însă nu am constatat cauzuri de fraudă propriu zise dacă tot ați vrut să facem distinția. În ce privește Banca Europeană de Investiții, noi facem parte din acest cadru european de încurajare a redresării economice. Banca Europeană de Investiții a fost solicitată să crească volumul de credite disponibile, ceea ce am și făcut, pentru că am trecut de la 51 de miliarde la 79 de miliarde, deci o creștere semnificativă, și ni s-a cerut să direcționăm acest uh, supliment în trei direcții. Prima direcție este sprijinul acordat IMM-urilor. Deci să creștem volumul de credite acordate băncilor cu condiția ca băncile să le utilizeze pentru a îmbunătăți condițiile de creditare pentru IMM-uri și am făcut acest lucru printr-un nou produs care ne conferă mai multă siguranță că, într-adevăr, IMM-urile beneficiază de pe, acest, de pe urma acestui instrument. Și am inclus în acest nou tip de împrumut acordat băncilor pentru IMM-uri niște condiții, niște cerințe de transparență care ne permit să verificăm că, într-adevăr, condițiile de creditare pentru IMM-uri s-au îmbunătățit față de situația de dinaintea intervenției noastre. Anul trecut, noi am împrumutat astfel peste 12 miliarde băncilor pentru ca acești bani să fie folosiți de IMM-uri. Ce interesant este că utilizarea acestor fonduri a fost destul de rapidă. A doua direcție pe care ni s-a cerut să mergem și am făcut deja o aluzie este să uh, intervenim uh, mai clar în regiunile de convergență. Iar acolo operațiunile noastre au crescut într-adevăr. Uh, e vorba despre statele care au regiuni de convergență și, în fine, a treia direcție este lupta împotriva schimbărilor climatice și energia. Astfel am crescut uh, destul de mult uh, creditele acordate pentru proiecte de re energie regenerabilă, peste 4 miliarde împrumutate pentru energie regenerabilă și eficiență energetică și pentru uh, cercetare și dezvoltare în noile tehnologii energetice, în special pentru reducerea volumului de emisii de CO2 generate de transporturi. Așadar, am acordat finanțări uh, de mai multe miliarde pentru programe de cercetare care uh, să producă motoare care să emită mai puține emisii de CO2. Iată de cele trei direcții mari, IMM-urile, regiunile de convergență și lupta împotriva schimbărilor climatice. Acestea au fost fixate de Consiliul European și uh, înspre ele am uh, îndreptat noi uh, mare parte a activității noastre. Doamna Crața Tsagaropoulos a exprimat o preocupare cu privire la competitivitatea economiei europene. Într-adevăr, noi încercăm să creștem partea de creditare spre uh, ceea ce se numește economia cunoașterii, cercetare, dezvoltare, inovație și uh, răspândirea noilor tehnologii. Și fine, ca să răspund doamnei Deli, aveți dreptate, stimată doamnă, nu putem să finanțăm totul prin împrumuturi și uh, uneori ne e nevoie și de o bază de capital. Și asta a fost ideea când am creat Jessica. Prin Jessica, orașele sau regiunile pot să aloge o parte din fondurile structurale pentru a înființa un fond care să aducă capital privat, equity, însoțit sigur de împrumuturi, dar care să financeze uh, astfel de operațiuni europene. Mulțumesc foarte mult, domnul Matula. Doamnă președinte, domnule președinte, stimați colegi, uh, confirm cele afirmate de dumneavoastră. Într-adevăr, cei 4G au reprezentat în țările din Est și implicit și în țara din care vin, în România, un real succes. De exemplu, Jasper, instrumentul Jasper, Uh, a făcut ca să avem proiecte foarte mature care după aceea au adus finanțări europene. Aș da un exemplu, de exemplu în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare-epurare. Pornind de la acest succes, același lucru se remarcă și pentru alte instrumente, în special uh, cele prezentate de asistență tehnică chiar în săptămâna trecută pentru că a fost o săptămână verde pentru noi am prezentat fac acest lucru periodic chiar instrumentul elena de asistenă tehnică în ară i am văzut acelai real interes pentru asistena tehnică prin elena mai ales că vorbim de domenii într adevăr care reprezintă o provocare în viitor eficienă energetică energie regenerabilă transport curat din acest punct de vedere nu considerați că fondurile prevăzute sau fondurile care se prevăd în acest moment 15 milioane euro am putea sau am trebui să găsim mijloace pentru a le suplimenta în viitor, tocmai ținând cont de acest interes? Vă mulțumesc. Uh, so if I could just add to, to the question also um, something from, um, from my experience. I, I agree fully with what Lambert has started and... Mai adaugă și eu ceva. Sunt de acord cu uh, ce a spus și domnul Lambert. Deseori uh, achizițiile publice, reglementările în domeniul respectiv, la nivel uh, statal, dar și european, au constituit într-adevăr o barieră în calea încrederii și în calea cheltuielii adecvate a fondurilor. Și acum ne apropiem de momentul în care va fi adoptat noul regulament, adoptat noul regulament financiar și noua perioadă financiară. Întrebarea este dacă veți lucra cu Comisia și veți contribui la toate aceste procese uh, pentru a găsi o metodă mult mai simplă de lucru care să ne permită să combinăm toate aceste fonduri și inițiative și să mergem mult mai repede să ieșim din criză și să răspundem provocărilor actuale. Iată care ar fi prima mea întrebare legată de acest nou uh, regulament. Uh, Eh, și poate că eh, să influențați cumva comisia, să găsiți o soluție mult mai simplă. Nu va fi simplu, dar poate să se ajungă la un text, un regulament care să permită într-adevăr să eh, ne aducă o structură financiară mult mai simplă. Mamă am o întrebare legată nu neapărat de BEI, ci în general de activitatea dumneavoastră de finanțare, aveți cumva uh, intenția de a extinde instrumentele actuale? Ați atins capacitatea maximă în ceea ce privește diversitatea lor, în ceea ce privește banii alocați? Sau poate că puteți să mergeți încă și mai departe? Având în vedere că noul tratat aduce noi posibilități pentru inițiativele locale, eh, mult mai mult în viitor decât până acum. Deci această provocare de a merge la nivel subnațional eh, și poate că asta vă va permite să extindeți gama de, de, de, de instrumente propuse, care ar fi rolul băncii, care ar fi viziunea băncii în acest nou context de guvernanță. Vă mulțumesc! Thank you very much for, for your questions. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În primul rând, domnule Matula, pot să confirm ce ați spus în România cu Jaspers. Ajutăm românii să pregătească proiecte deosebit de importante, în special în, domeniul mediului, uh, apei uh, și canalizării și așa mai departe. Ați întrebat ceva de Elena, dacă ar putea crește finanțarea, într-adevăr 15 milioane de euro sunt pe masă. Comisia ar fi vrut poate mai mult, dar problema este acest caracter anual al bugetelor. Comisia ne-a spus că cu siguranță se va renoi această finanțare anul viitor, dar nu avem o, nu e ceva bătut în, și e scris în piatră, deci nu avem o siguranță absolută din punct de vedere juridic. Uh, uh, de exemplu, pentru un fond special uh, de equity e nevoie de o anumită certitudine și de un timp mai îndelungat pentru a pune la punct aceste detalii. Noi sperăm că se va putea să continuăm cu Elena pentru că avem un interes enorm Uh, manifestați din partea orașelor și regiunilor Europei pentru această schemă. Uh, doamnă președinte, ați întrebat dacă n-am putea să facem mai multe lucruri care să înceapă cu litera J. Uh, cred că am ajuns la o viteză de croazieră și sperăm să continuăm împreună cu Comisia, cu ceilalți parteneri, să o ținem tot așa nu știu dacă am putea să facem mai mult decât să accelerăm folosirea actuală a fondurilor structurale și cu siguranță Jaspers va continua. În ceea ce privește Jeremy și Jessica, sunt lucruri relativ noi și poate mai greu de implementat. Recunoaștem acest lucru, dar cred că avem acum deja exemple suficiente exemple pozitive, avem și exemple mai puțin pozitive. În sfârșit, putem să tragem anumite învățăminte și sperăm că vom putea, în următoarea perspectivă financiară, să continuăm cu astfel de uh, instrumente. În sfârșit, Jasmine, pentru moment, Jasmine este discutat în uh, contextul unei noi propuneri de la mm, DG Ocupare, Employment, care dorește o nouă inițiativă de microfinanțare. Și vom vedea, poate putem să combinăm cele două lucruri. Pentru că microfinanțarea nu este un uh, panaceu universal, dar dacă dorim să ajungem acolo unde e nevoie de noi, adică întreprinderile mici și mijlocii sau cele mai mici, de mică dimensiune, uh, atunci este foarte, e un lucru foarte bun. Deci avem nevoie de instrumente specifice pentru microfinanțare. Suntem gata să susținem aceste structuri, atât cu asistență tehnică, așa cum am făcut-o cu Jasmine, dar și cu finanțare, uh, împreună cu instituțiile de microfinanțare, microcredite. Uh, Sperăm să lucrăm cu acestea în continuare. Am, continu- am început de altfel să lucrăm cu Comisia și serviciile de resort de la Comisie pentru a pregăti aceste lucruri. Domnule Van da, ceva legat de situația nou creată. Astăzi, Parlamentul, prin codecizie, se regăsește într-o nouă situație. Uh, și sunt impresionat de modul în care lucrați așa de frumos cu noul comisar, dar avem mereu aici, la Parlament, o serie de audieri din partea acestor structuri, uh, de exemplu privind politica de coeziune. Ar fi foarte bine ca să fi, să, să fi venit mai devreme la noi, să fi lucrat mai din timp. Eh, să lucrați nu numai cu comisia, cum, așa cum o faceți, ci să veniți mai des la Parlament, la audieri. Eh, eh, noi, Comisia Regi, avem deja o serie de audieri tematice pe anul acesta. Domnule președinte, vi s-a lăsat invitația de a coopera mai mult cu noi, pentru că e vorba de această nouă perspectivă uh, financiară și știți că față de trecut um, metoda de lucru s-a schimbat puțin prin codecizie, prin uh, implicarea Consiliului și așa mai departe, deci ar fi bine să avem susținerea dumneavoastră. Președintele Maestra spune că Parlamentul este mai inovator, mai deschis uneori decât alte instituții. Da, Poate că avem mai puțină răspundere directă, spune doamna președinte Humner, și asta ne ușurează sarcina. Nu știu dacă nu mai sunt alte întrebări, comentarii, așa că în numele tuturor vă rog să îi mulțumim domnului Maștot, mulțumesc că ați venit la Bruxelles și vrem să vă spunem că sperăm să conlucrăm și eh, în viitor. Richardson. Dragi colegi, încă un punct pe ordinea de zi, deci vă rog să nu părăsiți încă.